Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto. Um, bună ziua, avem câteva minute de întârziere, deci haideți să începem reuniunea noastră. Salut pe toți cei de față, membrii comisiei și mai ales salut pe cei trei candidați pentru poziția de ombudsman. Primul punct pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal, uh, aprobarea proiectului de ordine de zi. Dacă nu există obiecțiuni, se consideră ca fiind aprobată ordinea de zi. Așadar, să începem uh, cu prezentarea procedurii în uh, reuniunii noastre de astăzi. Deci, lucrările acestei comisii sunt deschise tuturor membrilor Parlamentului European, în conformitate cu articolul 204 al regulamentului. Comisia pentru Petiții a primit șase candidaturi pentru funcția de ombudsman și doar trei dintre acestea au fost declarate ca fiind admisibile în lumina uh, prevederilor uh, conform normelor în vigoare, așadar astăzi va avea loc audierea celor trei candidați declarați admisibili, care vor fi audiați în ordine alfabetică. Deci, în primul rând, domnul Vittorio Botoli, apoi domnul Nichiforos Diamanduros și apoi domnul Pierre Yves Monet. Uh, fiecare candidat are la dispoziție o oră, în timpul căreia își va putea prezenta candidatura și să răspundă la întrebările deputaților după primele 15 minute, care sunt dedicate introducerii făcute de fiecare candidat, va începe primul, prima rundă de întrebări și voi da cuvântul colegilor în conformitate cu sistemul Dond. Iar mai apoi uh, vor fi alocate 15 minute procedurii catch the eye pe site-ul, pe portalul Comisiei pentru Petiții, în orice caz, au fost publicate de câteva zile toate informațiile privitoare la procedura pe care vă prezint eu acum, CV-urile candidaților admiși și celor neadmiși, precum și întrebările scris adresate fiecărui candidat și răspunsurile acestora. Așadar, începem astăzi această audiere dar deja dispunem de un bagaj de informații obținute prin procedura preliminară. Și la încheierea audierilor de astăzi, Comisia va emite un aviz care va fi transmis președinției Parlamentului în conformitate cu procedura și cu respectarea calendarului pentru vot și a calendarului alegerii ombudsmanului la Parlamentul European. Și dacă nimeni nu are acum uh, nimic de obiectat, uh, aș declara deschise audierile și uh, urmează primul nostru candidat, domnul Vittorio Botoli. Non c'è. <laughs> sì, sì. Sarà per arrivare. Da, încă n-a sosit, probabil că este pe drum, nu n-a renunțat la candidatură. Benvenuto. Da, bun venit. Allora, gli diamo qualche minuto per... Da, eh, acordându-le votului câteva minute pentru a loc și a se pregăti și Repetăm că acum domnul Botoli va începe prin, uh, printr-o prezentare pentru care are 15 minute la dispoziție pentru a-și prezenta candidatura și apoi va începe faza întrebărilor din partea membrilor comisiei. Are cuvântul domnul Botoli. Honorable President, Honorable Members, Stimate domnule președinte, stimați membri ai Comitetului pentru Petiții, în primul rând, Dați-mi voi să vă mulțumesc pentru că mi-a acordat ocazia, după prima procedură de selecție, să apar aici în fața dumneavoastră și introducerea pe care o voi face va fi una succintă. That debating. Din proprie experiență știu că dezbaterea este modul cel mai eficient de a aborda un anumit subiect care va fi la alegerea dumneavoastră pentru, a, pentru o cât mai bună evaluare a persoanei de fața dumneavoastră. Și acesta este cel mai bun mod pentru a da spațiu oricărei alte chestiuni eh, pe care o veți considera demne de atenția dumneavoastră. In history of human rights. Lecțiile pe care le putem trage din istoria drepturilor omului, eh, pe care eu de obicei eh, le învăț studenților mei. Dumneavoastră, ca membri ai Parlamentului European și membri acestei comisii, sunteți foarte bine familiarizați cu forma de protecție juridică a drepturilor omului, caracterizată prin o instituție de control uh, public independent și uh, care poate fi ușor accesată. Din experiența mea, uh, sunt familiarizat cu acest subiect, după cum se poate vedea în CV-ul meu, și faptul că mă aflu azi aici în fața dumneavoastră înseamnă că și dumneavoastră ați considerat că candidatura mea ca potrivită și sigur că pentru orice clarificare ulterioară vă stau la dispoziție. În plus, am uh, răspuns deja în scris unor întrebări punctuale uh, referitoare la subiecte relevante. Și răspunsurile mele îmi respectă prioritățile pentru a îmbunătăți serviciile oferite de ombudsman și pentru a acorda ombudsmanului cea mai bună vizibilitate posibilă. Însă, există un concept cu rol fundamental și care trebuie așadar repetat, subliniat. Recunoașterea formală a drepturilor omului prezentă în toate Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene nu este suficientă pentru a garanta protecția acestor drepturi. În fapt, această protecție, și sigur că mă refer la cea garantată de instituția ombudsmanului nu e aceeași în toate statele membre și în toate regiunile Europei. Astfel există o discriminare evidentă între, de la stat la stat, de la regiune la regiune. Pe durata ultimei întâlniri ale Institutului Ombudsmanului European din Florența, a, s-a făcut simțită o, o nouă tendință în multe regiuni și state, membre ale Uniunii Europene, unii ombudsmani, instituția ombudsmanului a fost abolită prin lege, iar în alte state, din potrivă, ombudsmanii au fost reconfirmați. Altora li s-au redus resursele de personal și financiare. Această întâlnire la care mă refer a confirmat uh, ceva ce toți ombudsmanii cunoșteau de mult timp. Uh, și în lumina aceste, acestor tendințe trebuie să dăm răspunsul la două întrebări. Prima întrebare ar fi care sunt cauzele acestei tendințe negative și a doua ce poate și ce trebuie să facă Ombudsmanul European pentru a uh, remedia această situație. Uh, acum, în legătură cu prima întrebare, motivele sunt clare tuturor celor care se ocupă de drepturile omului și care sunt zilnic în contact cu administrația publică. Și trebuie recunoscut faptul că Parlamentul și administrațiile locale și naționale sunt structuri, structuri create de oameni pentru a îndeplini cele necesare pentru administrarea statelor și pentru bunăstarea acestora. Însă, după înființarea lor, aceste structuri pot deveni autosuficiente și uh, adevărate organisme suverane. Nu doar în domenii limitate, și uh, poate să, pot chiar să-și aroge pretenția de universal, competență universală. Și în acest moment, ele încetează să fie instrumente uh, în beneficiul oamenilor, și oamenii devin instrumente pentru dezvoltarea acestor structuri. Cu alte cuvinte, clasa conducătoare pare să nu fie capabilă să-și uh, îndeplinească datoria esențială. Nu mai este capabilă să joace acest rol. Și mă refer aici la rolul de organism delegat, de instrument care trebuie să satisfacă necesitățile poporului, oamenilor și uh, suveranitatea poporului până la urmă. Uh, cât despre a doua întrebare, trebuie să găsim o soluție. E evident faptul că cetățenii Uniunii Europene nu pot fi discriminați pentru că se bucură de aceleași drepturi în calitate de cetățeni. De aceea este necesar ca instituțiile și organismele uh, care protejează drepturile omului și toți ombudsmanii mm, care fac parte din uh, rețeaua europeană a ombudsmanilor să aibă o, un punct de referință vizibil, ombudsmanul european acțiunile acest, acestuia, în cazuri de discriminare clară, vor fi din ce în ce mai mult, uh, din ce în ce mai eficiente și vor fi luate în acord de plin cu Parlamentul și în deosebi cu Comisia dumneavoastră. Sunt conștient că după 10 ani pe care i-am dedicat My country cetățenilor din regiunea și din țara mea, angajamentul meu înspre un uh, serviciu energic și hotărât va fi încă și mai puternic și mai hotărât și în acest moment provocările, dar și oportunitățile pe care protecția drepturilor omului le oferă sunt foarte importante <clears throat> pentru o integrare europeană care trebuie să uh, progreseze și să devină din ce în ce mai comună. Stimate, stimate doamnă președinte, în încheierea introducției mele, dați-mi voie să spun că există și alte aspecte importante pe care nu le-am abordat aici, dar pentru că nu avem destul de timp la dispoziție, dar poate că acestea se vor desprinde din întrebările dumneavoastră. Și uh, dați-mi voie să spun, doamnă președinte, uh, dați-mi voie să vă solicit să îmi pot utiliza limba maternă. Având în vedere natura importantă și delicată a acestor audieri, e necesar să evităm orice posibilitate de interpretare greșită. Și este, până la urmă, o chestiune de respect pentru dumneavoastră, de aceea vreau să mă asigur că mă, pot, că mă voi exprima cât mai corect posibil. Și vă mulțumesc. Președinte, da, mulțumesc, mulțumesc domnului Botoli pentru introducerea domniei sale și sigur că va putea răspunde la întrebări în limba italiană. Așadar, fără, fără altă întârziere, să dăm drumul dezbaterii cu întrebările colegilor. Dezbatere care pentru fiecare întrebare vor fi alocate câte două minute. Și de pe lista mea rezultă că prima dată va lua cuvântul doamna Gruni, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule Botoli. Întrebările mele. În primul rând, care vor fi prioritățile viitorului ombudsman pe durata mandatului? Apoi, care sunt îmbunătățirile care pot fi făcute la acest post de mediator și dacă acestea vor lua în calcul o adevărat, adevărată modificare de statut, ce se poate face pentru a îmbunătăți serviciile dedicate cetățenului european, așa cum sunt definite în tratat, care sunt lacunele pe care le-ați remarcat la aceste instituții, cum veți pune în practică concret pro proiectul dumneavoastră, care va fi cooperarea dumneavoastră cu Comisia, Comitetul Petiții și cu celelalte instituții. Cum va funcționa această cooperare? Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Gruni. Eu Farei intervenire prima tutti i colleghi. Da, eh, haideți să auzim a doua întrebare. Domnul Boșinaru. Senora președinte. Mulțumesc, doamna președintă. Distinguished professor, distinguished candidate. My... Stimate domnule profesor, stimate domnule candidat, întrebarea mea este următoarea. Ce propuneți pentru consolidarea relațiilor dintre ombudsmanul european și echivalenții acestora la nivel național? Mulțumesc.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 the right side, and this is yours. It's okay. Okay, <laughs> thank you. Mm. Uh, <clears throat> Európai Uniós tagországok polgárai közül sokan érzik úgy, hogy az emberi jogoknak egy sajátos szele. Este vorba despre dreptul minorităților naționale, minorităților etnice care fac parte din chestiunea drepturilor omului, dar această problematică a fost cumva limitată în ultima vreme. Bineînțeles că nu dorim conflicte ocazionate de aceste, aceste drepturi ale minorităților. Și când acestea apar, din păcate, ele totuși pot fi rezolvate prin dialog. Bineînțeles, aceste conflicte există astăzi în Europa. Și tocmai aici ar fi un rol al ombudsmanului, rezolvarea pașnică a acestor conflicte. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Și este o întrebare pe care o voi adresa și celorlalți candidați. Ne putem aștepta ca drepturile minorităților să capete adevărata lor importanță? Pentru că e vorba de un capitol aparte din drepturile omului. Există cazuri de încălcare a demnității umane și a altor drepturi. Sunt chestiuni absolut capitale, deoarece multe state membre, printre care și Ungaria, e bine, au această senzație, oarecare dezamăgire pentru că ei simt că atunci când aceste drepturi sunt încălcate, ă, chestiunea este cumva marginalizată și nu există solidaritate în Uniunea Europeană când apare astfel de cazuri. Deci, întrebarea mea este următoarea. De multe ori, politicile naționale se bat cumva cap în cap cu prevederile europene. Dar există valori comune pe care sunt bazate politicile comune, comunitare până la urmă ne face cu un paradox, nu-i așa? Așa că vă întreb dacă plănuiți cumva să aliniați aceste politici naționale la uh, prevederile comunitare, astfel încât cetățenii să nu creadă că sunt uh, uh standarde uh, diferite la cele două nivele, mai ales în cazuri uh, uh adeverite de încălcare a, acestor drepturi uh, ale omului. Bineînțeles că nu ne ferim aici numai la chestiuni pur naționale. Toate aceste cazuri care pot apărea au uh, impact major uh, la nivel uh, european. E vorba de foarte multe persoane care pot fi implicate. Deci, aceasta este întrebarea mea. Să vă asigurați că nu va exista discrepanțe între nivelul național și cel comunitar. Și tocmai cum veți putea să articulați toate aceste deziderate în contextul mandatului dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnule Paledeli. Mulțumesc, acum Paledeli. Ε, eh, να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Μπότολη ε, ότι βρίσκεται μαζί μας. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ σύντομη. Mulțumesc, mulțumesc domnului Botoli. Am o întrebare foarte importantă, domnule Botoli. Care a fost cea mai mare problemă pe care ați întâmpinat-o ca și ombudsman la nivel național și cum ați încercat să rezolvați această problemă. S-ar putea să se reproducă un astfel de, o astfel de situație și în Europa? Și cum veți putea să reacționați la nivel european în comparație cu experiența dumneavoastră națională? Mulțumesc! și eu aș dori să-l întâmpin aici pe domnul Botoli printre noi. Îmi pare rău că n-am fost aici pentru toată prezentarea. De-abia am sosit. Am patru întrebări pentru domnul Botoli. În primul rând, transparența regulamentului din 2001 la nivel european se referă la funcționarea instituțiilor europene. Deci există norme europene, dar și naționale, care asigură accesul la informația publicului privind informația europeană. Deci, cum vă veți asigura că aceste drepturi care apar în tratate și în regulamente sunt într-adevăr uh, respectate pentru cetățeni? Deci, accesul la informație pentru cetățeni privind Uniunea Europeană. Întrebarea a doua este mult mai succintă. Cum veți contribui personal la îmbunătățirea mentalității de funcționar, de funcționariat a acestei instituții? Știu că ați făcut uh, niște comentarii în introducerea dumneavoastră, vorbind despre instituții care trebuie să devină, uh, să, devină în, să fie puse în slujba cetățenilor, uh, cetățenii să fie considerați ca adevărați clienți. Cum vă veți asigura că acest deziderat va funcționa și că ombudsmanul nu va deveni o instituție care se învârtește în cer și se servește numai pe sine? De multe ori este vorba de contactul cu cetățenii și cred că aici uh, este vorba de un contact, de o relație uh, pur și simplu de prietenie deschisă. De multe ori oamenii nu știu cui trebuie să se adreseze. Așa că vă întreb, cum doriți să organizați această relație de încredere și deschisă? pentru că de multe ori cei care lucrează în aceste instituții, oamenii nu-și dau seama, cei care lucrează nu-și dau seama că oamenii au nevoie de o relație deschisă și că au nevoie de ajutor. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum doamna Thank you. Thank you and also I will thank you very much for... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult că ați sosit printre noi. Mă voi concentra pe o singură întrebare care mi se pare importantă, deosebit de importantă pentru un ombudsman. E vorba de o administrație sau administrare sănătoasă și bune practici. Și în acest context avem o bază legală, două noi articole, mai precis, în care putem tocmai să punem uh, la punct uh, o astfel de bună administrare și bune practici. Cum veți aborda aceste două noi articole, tocmai pentru a vă asigura că se aplică aceste noi reguli la nivelul acestei instituții europene? Vă mulțumesc! Salavracos. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Botoli pentru că ne onorează cu prezența dânsului astăzi și aș dori să îi pun următoarea întrebare. Am impresia, și cred că nu sunt singurul la această situație, că lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă în ultima vreme și chiar foarte, foarte repede. Apar noi situații legate de imigrație, de sosirea pe teritoriul nostru a unor persoane cu religii, cu mentalități și culturi diferite, diferite cu o concepție asupra vieții diferită. În ultima vreme, Curtea Drepturilor Omului, uh, într-o cauză care implica statul uh, italian, a statuat spunând că în cazul crucifixului trebuia să fie uh, retras din școli. Acest lucru îi supără pe mulți italieni, dar nu numai pe italieni. E vorba de catolici, de creștini. Și uh, este vorba până la urmă și uh, de o atingere uh, adusă tuturor celor care sunt credincioși. Deci, până la urmă, este o chestiune de drepturile omului. Cum vedeți uh, rolul dreptul, uh, ombudsmanului pentru a asigura acest echilibru? Și care sunt uh, limitele care pot fi puse, având în vedere valorile pe care le-am evocat aici? Am dat doar un exemplu privind uh, religia. Vă mulțumesc! Abbiamo finito con... Bine, și am uh, terminat uh, lista întrebărilor, așa încât voi da cuvântul domnului Botoli pentru a putea răspunde și după, după aceste răspunsuri uh, va urma procedura cash de ai. Vă rog, domnule Botoli, aveți cuvântul. per questa sera, ma penso che dovrò posticiparlo a domani o dopodomani per rispondere. Da, poate că voi avete nevoie di câteva zile pentru a putea răspunde complet la aceste întrebări. Eh, întrebări care sunt absolut în conformitate cu eh, activitatea ombudsmanilor în general și cu ombudsmanul european în particular. Prima întrebare s-a referit la ce îmbunătățiri aș dori eu să introduc dacă mâine aș fi ales în funcția de ombudsman european. Am dat deja acest răspuns în scris, răspuns uh, la întrebările în scris care mi-au fost adresate de către Comisia dumneavoastră. Dar e important să repet acest concept. eu consider că cel mai important lucru e nu doar să subliniem scopul principal, fundamental, pentru care a fost înființată această instituție în toate țările și în toate regiunile, și anume cel de a ajuta cetățeanul în uh, raporturile sale cu administrația publică, atunci când cetățeanul consideră că un drept al său a fost încălcat de administrația publică. Așadar, n-aș, vrea să lăsăm această situație uh, neclară. Acesta este rolul principal, rolul fundamental pe care trebuie să joace orice ombudsman în orice țară și orice regiune. Însă pentru ombudsmanul european, eu cred că există un alt aspect tot atât de important și cred că până aici Până în ziua de astăzi, acest aspect nu a fost evaluat așa cum se cuvine și mă refer la articolul numărul 5 al statutului Ombudsmanului European, unde se spune că mediatorul european, ombudsmanul european, poate să colaboreze cu colegii săi și cu instituțiile care se ocupă de problema drepturilor omului. Ori această colaborare, pentru mine, trebuie să fie încă și mai strânsă. Așadar, trebuie să există o atitudine proactivă a ombudsmanului european în ce privește raporturile, legăturile cu ceilalți ombudsmani și cu toate instituțiile care se ocupă de problematica drepturilor omului. Și după cum am uh, făcut uh, referire în introducția mea, există regiuni care aparțin unor state care aparțin Uniunii Europene care au eliminat această instituție prin lege. Alți apărători civili numiți și care au rămas în funcție în timp de 10 zeci de ani nu au mai fost uh, confirmați în funcție. Legea există, continuă să existe, dar ei nu au mai fost aleși. Și în multe birouri, apărătorii drepturilor omului în întreaga Uniune Europeană Uh, duc o atare de lipsă de fonduri adesea, încât media, medierea, activitatea ombudsmanului e redusă doar la o plăcuță pusă pe ușa unui birou. Și, deci, ce înțeleg eu când spun, ce vreau să spun când spun că ombudsmanul european trebuie să ducă o activitate de cooperare consolidată. Din momentul în care ombudsmanul, prin intermediul rețelei tuturor ombudsmanilor din Uniunea Europeană, cu care nu spun în fiecare zi, dar foarte frecvent are întâlniri, are schimburi de informații, convorbiri telefonice, schimburi de e mail și întâlniri în cadrul unor conferințe și așa mai departe. Uh, sunt uh, toți la curent cu ce se întâmplă în Europa și mai ales ombudsmanul european. Așadar, asta îmi doresc eu, ca în situația în care ombudsmanul e informat de o încălcare clară a unui drept al tuturor eh, cetățenilor Uniunii Europene de a dispune de o protecție nu doar jurisdicțională, ci a unei și de o protecție nejurisdicțională cum este ombudsmanul și ca să nu existe discriminări și deosebiri de la stat la stat sau regiune, de la regiune la regiune, deci în concluzie ce ar trebui să facă ombudsmanul european în legătură cu par, uh, în uh, acord cu Parlamentul și mai ales cu Comisia pentru Petiții să denunțe aceste cazuri de încălcări și nu se cere să facă o activitate foarte spectaculoasă sau o modificare de lege, ci de a putea cu autoritate, cu susținerea avizului Parlamentului și mai ales a, al Comisiei PETI, acolo unde sunt situații critice, să reușească să transmită faptul că întreaga Europa și mai ales Parlamentul European, Comisia pentru Petiții, sunt sensibile la aceste probleme cu care se confruntă cetățenii. I diritti delle minoranze. Am fost întrebat, uh, mi s-a pus o întrebare despre drepturile minorităților. E una din uh, sarcinile esențiale mm, ale ombudsmanului la oricare nivel e nu de a proteja drepturile în sens general și abstract, ci în particular acele drepturi pe care filozoful Norberto Bobbio le numea drepturi de doua generație, și anume drepturile femeii, ale copilului, ale vârstnicilor, ale persoanelor cu dizabilități și ale imigranților. Pentru că acestea sunt categoriile cele mai vulnerabile, care deci au nevoie de o protecție sporită și de toată autoritatea ombudsmanului, care trebuie să fie foarte sensibil în a proteja interesele acestor persoane cele mai vulnerabile în societatea noastră. Așadar, în ceea ce privește drepturile minorităților, știți că unele state au instituit deja instituția ombudsmanului cu această unică și speci- specifică specializare, protecția minorităților. Oricum, orice ombudsman, repet, are ca prioritate protecția celor mai slabi. Quale e il più grave problema? Acum, care e cea mai gravă problemă cu care m-am confruntat eu în cei 10 ani de activitate în calitate de ombudsman în regiunea Veneto? dar cu o competență care privește, care a privit întreaga Italie. Pentru că sigur că dumneavoastră știți că în Italia nu există ombudsman la nivel național. Așadar, în așteptarea unei numiri pe care o așteptăm de 50 de ani, uh, ombudsmanul european, prin lege, între timp, are această competență, inclusiv în materie de administrare centrală, administrație centrală a statului. Și care a fost cea mai mare problemă care m-a confruntat în acești 10 ani? A fost izolarea. În regiunea Veneto, care mi-a conferit mijloace importante pentru că această activitate se poate fi desfășurată. Noi am trecut de la 800 de instanțe în 2001, când am început de ombudsman, la mai bine de 11.000 de, instanțe, de, de, de, de petiții de anul trecut Uh, care au fost uh, colectate prin intermediul unei agenții de control. Și asta pentru că am acordat mai ales privilegiu, bineînțeles, dincolo de activitatea principală, am ocupat de comunicare, pentru că îmi dădusem seama că nimeni din această regiune, din regiunea Veneto, nu știa absolut nimic, vorbesc acum de cetățenii regiunii, nu știa nici măcar de existența ombudsmanului. Așadar, pe de o parte, ombudsmanul trebuie să stimuleze cultura drepturilor omului, din, în afară de apărarea drepturilor cetățenilor, când e necesar, și asta se întâmplă prin intermediul unor întâlniri, prin contacte cu toate instituțiile care se ocupă de aceste probleme, dar mai ales ombudsmanul trebuie să facă cunoscut oamenilor din regiunea sau din țara sa că există această instituție instituție care în mod gratuit și în mod accelerat, rapid, e capabilă să apere drepturile cetățenilor care consideră că aceste drepturi au fost încălcate de administrația publică. Am spus uh, că ombudsmanul, eu ca ombudsman m-am simțit izolat, pentru că în regiunea Veneto nu exista o comisie pentru petiții, așa că ombudsmanul este o instituție monocratică și trebuie să dispună de anume vizibilitate. Acest lucru reprezintă anumite avantaje, însă mai mult mai important pentru orice tip de ombudsman ar fi să dispună de unele puncte de referință, ca de exemplu, din fericire, în Uniunea Europeană, Comisia pentru Petiții. În ce privește activitatea mea, a trebuit în fiecare an să creez eu, să-mi înființez eu un fel de comisie pentru petiții care era reprezentată, nu în mod formal, de consilierii regionali din regiunea mea, care, uh, până la urmă, au reușit să conștientizeze mai mult problemele acestea reprezentate de apărarea drepturilor omului și care, deci, mă ajutau nu doar să mă simt mai puțin singur, ci și susținându-mi inițiativele, care în decursul activității mele consideram că sunt necesare și indispensabile pentru apărarea drepturilor civile. O altă întrebare s-a referit la problema accesului la informații. Ce s-ar putea face, ce măsuri s-ar putea lua pentru a îmbunătăți accesul la informații? Sogliatti. E la lege. Ei, accesul la acte reprezintă legea fundamentală a oricărui stat și regiune în ce privește uh, protecția drepturilor. E un element esențial și Uniunea Europeană și toate statele membre, știm acest lucru, au pus în prim plan accesul la acte pentru ca cetățenii să se bucure într-adevăr de protecția drepturilor uh, ce le revin. Așadar, înainte de toate, eu trebuie să spun că mă satisface legea de care dispune actualmente Uniunea Europeană, pentru că, după cum bine știți, ombudsmanul, mediatorul european, astăzi poate să aibă acces la toate documentele. Sigur, trebuie să le utilizeze în mod natural, în sensul că nu poate să abuzeze, să le utilizeze abuziv. Dar dincolo de asta, ombudsmanul are posibilitatea, are acces la documente. Și toți cetățenii, din acest punct de vedere, știu că nu există nicio limitare. Este important accesul la acte, pentru că prin intermediul ombudsmanului, cum se întâmplă, de exemplu, în regiunea mea, orice cetățean, chiar dacă mâine nici măcar nu le-ar putea vedea actele, pentru că sunt secrete, le poate avea acces la ele prin intermediul ombudsmanului, care poate să întreprinde toate acțiunile necesare în interesul uh, cetățenilor. Deci, ombudsmanul are în Uniunea Europeană această putere. Sigur că trebuie totdeauna să fie atent, pentru că în niciun caz să nu se încerce diminuarea și uh, uh, încălcarea acestui drept sacrosanct de acces la acte. Acum, în problema instituțiilor, care, în mod autoreferențial, devin suverane. Cred că la asta s-a referit o întrebare. Eu cred că acesta este punctul fundamental al activității Ombudsmanului European. Toate Constituțiile din Uniunea Europeană pun persoana umană în centru, în centrul Constituției. Așadar, omul căruia îi sunt recunoscute anumite drepturi este adevăratul suveran. Și organismul, organul politic, administrativ, e un delegat, e un instrument în serviciul suveranității cetățeanului. Însă, dacă această instituție, care are funcția delegată de a se afla în slujba cetățeanului, uită că aceasta este principala sa obligație și în mod autoreferențial. Crede că el însuși este suveran și cetățeanul este în slujba sa, este un instrument pentru a-i sprijini, susține suveranitatea, în acel moment orice devine posibil. De exemplu, ca acele drepturi, care în mod formal sunt consacrate în toate Constituțiile noastre, de fa- în fapt să nu se bucure de niciun fel de protecție. Pentru că instituțiile politice și administratorul public și-au uitat rolul și consideră că cetățenii sunt utili doar în momentul în care aceștia trebuie să îl aleagă într-o anumită funcție în fruntea oricărei instituții. Și acesta este un lucru fundamental pentru noi. Și, din păcate, exemplele la care vă refeream adineaori demonstrează că Există, din nefericire, inclusiv în Uniunea Europeană, există aceste probleme. Pentru că atunci când într-o regiune italiană, după 20 de ani de existență a ombudsmanului regional, printr-o lege, și cred că discuția a durat 20 de minute, printr-o lege a abrogat instituția ombudsmanului, făcând astfel încât toți cetățenii din acea regiune au fost discriminați, sunt discriminați față de cetățenii din alte regiuni în care există instituția ombudsmanului. Într-o atare situație eu mă întreb dacă acei oameni politici care au votat legea respectivă în acel moment n-au uitat cumva că eliminau, ștergeau dreptul de protecție a oamenilor care îi aleseseră. Pentru că acesta este lucrul esențial. Nu ajunge ca drepturile să fie recunoscute, apoi drepturile trebuie să fie și protejate. Și protecția se poate, se poate efectua în două moduri, în toate statele civile, moderne, prin intermediul activității jurisdicționale sau prin intermediul activității extrajudiciare, adică a ombudsmanului. Însă astăzi, și mai ales în acest moment de criză, criză financiară, criză economică, câți cetățeni, mă întrebam eu pentru regiunea mea, dar mă pot întreba acest lucru referitor la întreaga Europa, câți cetățeni pot să susțină atunci când consideră că le-a fost încălcat un drept, câți sunt în stare să se adreseze în just, justiției, pentru că acțiunea de justi- în justiție știm că este oneroasă, e nevoie de asistența profesioniștilor din domeniu și există o procedură complexă, lentă. În schimb, activitatea ombudsmanului se caracterizează prin gratuitatea absolută și prin celeritatea absolută, pentru că nu e legat de nicio formă anume de procedură. De aceea se spune că acțiunea ombudsmanului e o acțiune de mediere. O acțiune de raport amical cu administrația publică pentru a rezolva pe calea amiabilă aceste probleme, cu excepția cazului când aceste probleme nu pot fi rezolvate, în ciuda faptului că dreptul se află de partea cetățeanului și asta în mod dovedit, datoria ombudsmanului e de a nu mai interveni amiabil, ci cu toată forța și duritatea de care dispune și de care este nevoie în unele cazuri. Și în încheiere eu consider că aspectul fundamental, și m-am referit deja la asta, dar e important să repet aceste concepte, este comunicarea. Așadar, îndeosebi, ombudsmanul european trebuie să facă în așa fel încât toți cetățenii Uniunii și nu doar instituțiile, și nu doar parlamentele sau oamenii politici, ci cetățenii Uniunii Europene să aibă cunoștință de instituția, de existența instituției ombudsmanului și în, în legăturile, în, în raporturile lor cu, cu, Uni, cu instituțiile Uniunii Europene, sunt protejați de ombudsmani cu caracteristici comune în toate țările și regiunile. Această instituție, din păcate, este destul de puțin cunoscută în toate statele și în multe regiuni. Sigur, e cunoscută în țările mici, toți uh, cetățenii dintr-un oraș mic știu că există o instituție care le apără drepturile, dar în Europa e foarte dificil să le aduci ceva asta la cunoștință, pentru că ombudsmanul european e, e departe de, de, de țările membre, de orașele din aceste țări, așadar trebuie să facem orice efort posibil pentru ca ombudsmanul european să fie cunoscut la toate nivelurile. Acum sper să nu fiu acuzat de tentative de corupție, dar vreau să fac um, un omagiu, un cadou președintelui Comitetului Comisiei pentru Regiunilor. Am adus aici o, practic o carte de benzi desenate. <laughs> A, deci există un text și pe cealaltă pagină este o ilustrație. E vorba de 30 de desene și în 15 minute un copil de școală medie, căruia îi se adresează această publicație, a biroului meu, poate să afle foarte precis ce înseamnă drepturile fundamentale, dreptul la locuință, dreptul la muncă, dreptul la sănătate, dreptul la educație și așa mai departe. Deci în câteva desene plecând de la tribunul uh, uh, poporului, primul ombudsman, să spunem așa, în istoria civilizației juridice moderne, prin care Roma nu a mai fost un, un, un oraș-stat, ci a devenit republica, lucrul tuturor. Pentru că poporul s-a întors la Roma de pe Muntele Sacru doar după ce a obținut propriul său ombudsman tribunul poporului. Iată, un lucru atât de simplu permite ca o întreagă generație să aibă, să se afle la cunoștința existenței acestei instituții. Și uh, îmi cer scuze dacă, dacă, dacă am uh, omis uh, un detaliu al unei întrebări, dar sigur că în atare situație și când uh, suntem pasionați de aceste activități, uh, poate că nu putem fi atât de preciși după, uh, pe cât ne propuseserăm la început. Dar mulțumesc tuturor pentru atenție și vă transmit un salut cordial. Mulțumesc și acum începe procedura Cash the Eye. Doamna Gomez a cerut cuvântul. Thank you very much. Uh, um, Mr. Botoli, you... Mulțumesc foarte mult. Uh, Eh, domnule Botoli, în mare parte mi-ați răspuns la întrebare, dar aș vrea să merg puțin mai departe. Aveți mm, o activitate excelentă de a face publică activitatea și de a informa publicul în regiunea dumneavoastră Veneto, dar, eh, în, dar funcția, dar în ceea ce privește uh, Uh, funcția de mediator european, lucrurile s puțin altfel. Și ce ați face în această capacitate pentru a informa cetățenii mai bine în ceea ce privește drepturile lor? Mulțumesc. Uh, mulțumesc, doamna Keller. Aș dori să vă pun uh, o întrebare, pentru că ne-ați explicat foarte clar care este rolul mediatorului în relația sa cu cetățenii, dar aș dori să știu care este uh, Um, relația dumneavoastră și rolul mediatorului european cu alte agenții europene, cum ar fi Europol, uh, Banca Europeană de Investiții. Toate aceste instituții um, au și ele o relație cu cetățenii. Deci cum, care este rolul mediatorului european în relație cu aceste instituții? Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Are acum uh, cuvântul domnul Iar. Mulțumesc foarte mult, domnule. Mulțumesc uh, foarte mult. Domnule Botoli, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru vizita pe care ne faceți astăzi. Din păcate am ratat discursul dumneavoastră pentru că am întârziat un pic. Dar vreau să vă spun că uh, mediatorul european și Comisia pentru Petiții, iată două barometre ale opiniei publice europene. Dacă cetățenii sunt uh, nemulțumiți, atunci noi intrăm în acțiune. Dacă ei sunt mulțumiți, nu prea mai avem ce face. Vreau să vă întreb care este relația între mediatorul european, uh, din punctul nostru de vedere, și Comisia pentru Petiții. Cum ne putem îmbunătăți cooperarea și cum ne putem eficientiza acțiunea? Bineînțeles, întotdeauna ne dorim să avem de-a face cu petiții în care noi chiar să putem, să putem ajuta pe cetățeni și chiar dacă nu primim mulțumiri până la urmă, avem acest sentiment al binelui făcut. Există, din păcate, și petiții în cazul cărora ne dăm seama că, cu toate că ne-am dorit să putem ajuta, ne dăm seama că există o problemă în ceea ce privește directivele și regulamentele. Sunteți de părere că rolul dumneavoastră include și atragerea atenției Parlamentului asupra faptului că există, există lacune în legislație. Credeți că as, în acest fel Europa ar funcționa chiar și mai bine decât acum? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Uh, uh domnule Salavracos, uh, doriți să-mi faceți o precizare? Pentru că să știți că deja ați luat cuvântul. Da, uh, Întrebarea mea, la întrebarea mea nu am primit răspuns și uh, iată, am vrut să pun o întrebare, am făcut acest lucru în ceea ce privește uh, limitările drepturilor omului. Și eu cred că eficiența unei instituții este foarte importantă, bineînțeles, nu doar uh, această dimensiune romantică a instituției uh, Aș dori să-l întreb pe domnul Botoli care este părerea domniei sale privind rolul mediatorului european, dat fiind că este vorba de un echilibru care trebuie menținut în ceea ce privește drepturile omului în momentul uh, în care ar putea exista un conflict între între valori și datorii, între valoare, valori și datorie. Aceste lucruri se întâmplă la ordinea zilei și cred că trebuie să dăm mai multă substanță mediatorului european, fiindcă adesea justiția este înceată și în ceea ce privește drepturile omului trebuie să găsim o soluție cât mai repede cu putință, o soluție eficientă și realistă în același timp. Aș dori, deci, să-mi, să-mi vorbiți puțin despre aceste conflicte de interese care pot apărea în realitatea europeană de astăzi. Vă mulțumesc, domnul Boștinaru. Any mistakes and any misunderstandings. Doar ca să nu fie nicio neînțelegere aici, fiindcă fie Comisia deci, uh, Comisia pentru Petiții și, o, și mediatorul european nu sunt moș Crăciun, trebuie să ne respectăm pre, dispozițiile și competențele uh, acestor instituții, uh, mediatorul european. Deci, haideți să respectăm competențele, fiindcă altfel vorbim de drepturile omului, bineînțeles, vorbim despre drepturile minorităților și uh, din câte știu eu, mediatorul european nu are competențe în aceste domenii. Și totuși, iată că vorbim despre ele, haideți să nu uităm că competențele sunt foarte bine stabilite și uh, trebuie să le respectăm. Corect, onorevole Bostinaru, anche perché... Da, eh, într-adevăr, foarte corect eh, ce a spus domnul Boștinaru, pentru că apoi există aceste considerații au și, aceste considerente au și caracter politic și asta nu are nimic de a face cu funcția ombudsmanului. Uh, eu, eh, jucând un propriu rol, eh, aș adăuga doar o rugăminte față de domnul doctor Botoli. Îi dau cuvântul pentru încă șapte minute și l-aș ruga să fie mai precis în legătură cu modul în care dorește să mențină contactul cu Comisia pentru Petiții, care crede dânsul că pot, pot fi mecanismele pentru a îmbunătăți productivitatea ambelor noastre instituții, Mediatorul European și Comisia pentru Petiții, ambe, ambele uh, având rolul de a proteja drepturile fundamentale ale cetățeanului și garantarea uh, exercitării drepturilor pe care tratatele le recunosc cetățenilor europeni. Grazie. Publicitate, comunicațiune. Mulțumesc. Uh, acum voi repeta poate ce am spus adineaori, dar este un lucru fundamental instanțele sunt din ce în ce, uh, petițiile devin din ce în ce mai numeroase atunci când uh, și acolo unde cetățenii cunosc existența instituției ombudsmanului. Mijloacele de comunicare pot, sunt uh, diverse. De exemplu, a fost foarte eficient uh, un, un spot la televizor și acesta cu desene animate sau o serie de transmisii în care publicul putea să intervine la telefon. Deci ombudsmanul vorbea, dădea câteva exemple de spețe și cetățenii puteau telefona în emisiune și să-i pună întrebări. Și ne-am dat seama că în ziua următoare uh, acestei uh, emisiuni uh, petițiile creșteau, numărul petițiilor creștea în mod exponențial. Sau în școli se pot uh, se pot disemina, uh, se poate disemina material informativ, se pot organiza conferințe cu participarea avocaților, uh, juriștilor. Deci există forme multiple de, de, de publicitate. E nevoie și de multă fantezie, sigur, dar și de angajamentul fundamental pe care ombudsmanul nu poate să-l uite și nu Uh, nu trebuie să uite că în continuu trebuie să facă o activitate de difuzare a cunoștințelor existenței drepturilor și existenței propriei instituții. Um, acum, relațiile ombudsmanului cu celelalte agenții europene. Din totdeauna, ombudsmanul are obligația de a colabora cu administrațiile publice. Cu atât mai mult Uh, cu atât colaborarea va fi mai bună, cu atât instituțiile față de ombudsman vor fi dispuse să colaboreze. Nu trebuie ca instituțiile să vadă în ombudsman uh, un, un inchizitor, un procuror care nu vede decât greșelile făcute de instituții, ci trebuie, de instituții, ci trebuie să vadă un colaborator. Sigur că în momentul în care această colaborare, uh, într-o situație de încălcare evidentă a unui drept, nu este cunoscută de administratorul care a încălcat dreptul unui cetățean, e clar, asta este prevăzut în lege, prin recomandări și alte mijloace, uh, poziția benevolă a ombudsmanului se va schimba și va lua altă formă. Asta pentru apărarea drepturilor cetățenilor. Ce legături există și vor exista cu, comis- cu comisia dumneavoastră? Am spus și repet Asta am spus și când mă refeream la... Uh, când am povestit că mă simțeam singur în regiunea mea. Mă simțeam singur pentru că nu exista, nu aveam acolo o comisie pentru petiții. Și... Sigur, este un instrument de natură colegială, reprezentat în primul rând de parlamentari, care au o importanță foarte mare din punct de vedere legislativ, și de a produce instrumentele pe care ombudsmanul le-ar putea utiliza. Și prin acest schimb de informații și colaborare reciprocă, semnale reciproce, fără îndoială, activitatea ombudsmanului, organ monocratic de care are nevoie de asistență, primește o mai mare autoritate dacă este susținut de Comisia pentru Petiții decât dacă ar, exist, decât dacă ar fi doar el singur. Așadar, cea mai bună colaborare cu toate instituțiile și îndeosebi cu Comisia pentru Petiții. Apoi am auzit aici o critică, în ultima intervenție, cred, în care mi se spune că ombudsmanul sau cel care vă vorbește în acest moment nu ar trebui să se ocupe de probleme cu caracter politic în ce privește drepturile omului, ci să se limiteze exclusiv la prerogativele și funcțiile care îi revin. Însă un ombudsman demn de acest nume, sigur că nu poate să nu țină seama de farul său călăuz, călăuzitor, drepturile omului. Și cum poate să nu reacționeze un ombudsman la orice nivel când vede că există situații de discriminare sau că drepturile omului sunt încălcate? Dacă eu apăr cetățeanul și mă indignez pentru că cetățeanul vine la mine și îmi spune eu uh, am, uh, mie mi s-a încălcat un drept de către administrație și eu ascult cetățeanul, studiez problema, uh, după care acționez pentru ca să o rezolv, deci da, asta, aici este vorba de un singur cetățean. Ei bine, cum, cum, cum aș putea să nu mă ocup de drepturile omului când e vorba de, de, de, o, de toate popoarele din Europa sau de toate administrațiile publice? Pentru că cetă, uh, ombudsmanul trebuie să fie perceput ca o ramură a unui copac care are rădăcini, rădăcini care sunt drepturile omului, instituțiile garantează aceste drepturi și ramurile asigură protecția. Aceștia sunt ombudsmanii care nu pot să rămână indiferenți dacă se întâmplă ceva cu rădăcinile și cu trunchiul. Deci dacă rădăcinile se îmbolnăvesc, dacă trunchiul este atacat, uh, e afectată și re- re- rezistența ombudsmanului și dacă trunchiul este tăiat, ombudsmanul nu mai are motive de existență. Și eu dacă spun că prin această rețea, care acum este completă, prin această rețea în timp real. Fiecare dintre noi cunoaște ce se întâmplă în toată Europa prin această rețea foarte prețioasă și prin strânsa colaborare cu, cu comisia dumneavoastră, care asigur că ombudsmanul îi poate semnala cazuri de încălcări și prin activitatea Parlamentului, pentru că ombudsmanul nu face o activitate cu caracter politic, și doar semnalează în mod obligatoriu că există cazuri în anumite țări sau regiuni și din anumite motive, momente critice. Și într-un răspuns scris al meu, am spus că avizul Comisului pentru Petiții a trebuit să fie, în fiecare caz în care ombudsmanul crede că poate să intervină, consultarea ar trebui să fie un aviz uh, cu caracter obligatoriu. Așadar, dacă Comisia pentru Petiții nu autorizează intervenția ombudsmanului, acesta nu poate interveni. Și de ce fac referire la acest răspuns al meu? Pentru că s-a, s-a întâmplat când recent, într-o regiune, din păcate, din țara mea, a fost abolită instituția ombudsmanului. Președinta întrerupe orător. Bine. A intervenit institutul ombudsmanului Uh, pe lângă președintele regiunii care aprobase această lege și s-a născut un, o legătură pentru a se încerca să, să, să, să, să se ajungă la o remediere a acestei situații. Deve vigila. Pentru că orice ombudsman, nu numai cel european, trebuie în continuu să controleze și să vegheze și să semnaleze apariția oricărui, oricărui fel de caz de încălcare a drepturilor omului. Mulțumesc, mulțumesc, spune președinta, doamna Mazzoni. Acum trebuie să continuăm. Domnul uh, Botoli va părăsi sala și acum eu uh, îl invit pe domnul Diamanduros să uh, poftească alături de mine pentru a putea începe cea de-a doua audiere. Allora, la parola a Mr. Diamanduros. Are cuvântul domnul Diamanduros. La ringrazio, signora Presidente. Mulțumesc, doamnă președintă, pentru uh, uh, bunăvoința dumneavoastră de a mă invita aici și, dacă permiteți voi, continua în limba engleză. President, honorable members doamnă președinte, stimați membrii Parlamentului European, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vă prezint viziunea mea și aspirațiile pentru funcția de mediator european. CV-ul meu, pe care îl aveți în 23 de limbi, îmi prezintă um, experiența mea în calitate de gestionar, de profesor universitar și uh, activitatea mea de vedetor european din aprilie 2003 și uh, neafiliera politică. Vreau să mulțumesc celor 225 de membri ai Parlamentului European din toate statele membre care mi-au sprijinit candidatura pentru a fi reales în funcția de mediator european. Sunt onorat că atâția membri din toate grupurile politice mi-au oferit și-au oferit sprijinul și sunt convins că acest sprijin dovedește credibilitatea și legitimitatea mediatorului european în ochii cetățenilor europeni. Aș dori să trec acum la conținutul prezentării mele și vreau să vă prezint principalele rezultate ale activității mele din 2005 până acum. Acesta se împarte în trei categorii. Pe de o parte, um, avem uh, sprijinirea culturii serviciilor către cetățenie. În al doilea rând, uh, căi de atac pentru cetățenii în cazul în care drepturile le sunt încălcate și, în al treilea rând, mai multă transparență. Am ajuns la aceste rezultate analizând uh, plângerile și făcând anchete, și precum și colaborând cu instituțiile europene. Am uh, publicat în rapoarte anuale um, studii de caz care arătau, care dovedeau o bună administrație. Sunt uh, convins că Comisia s-a ocupat uh, de plata întârziată în ceea ce privește afacerile mici, întreprinderile mici și cetățenii. Am cerut instituțiilor europene să rezolve probleme care apăreau din birocrație excesivă ce afectau ONG-urile și IMM-urile. Sper, uh, am aj- l-am ajutat, am ajutat EPSO să îmbunătățească transparența procesului de selecție și uh, răspunsurile oferite la plângerile candidaților. Astfel, în 2008 am avut cu 40% mai puține plângeri împotriva lui EPSO decât în 2007 am convins instituțiile europene și organismele europene să răspundă corespondenței nesemnate de la cetățeni și să țină cont de părerile cetățenilor în momentul în care iau hotărâri. Și vreau să vă spun că nu sunt doar vorbe, eu încerc să dau un exemplu bun, bun în ceea ce privește serviciile oferite cetățenilor. Am adoptat un format foarte clar de decizii și am organizat cursuri de limba engleză pentru angajații mei pentru ca Eh, deciziile noastre să fie mai ușor de înțeles. Am, eh, am ținut peste 260 eh, de discursuri publice în Europa pentru a mă asigura că cetățenii știu care le sunt drepturile în legislația europeană și că au dreptul să înainteze plângeri. Am menținut un control financiar foarte ferm asupra instituției mele. Am uh, modernizat uh, site-ul uh, mediatorului pentru ca acesta să ofere mai ușor informații să, și să fie mai ușor de accesat. Raportul anual este mult mai simplificat și mai ușor de, de citit, astfel am scăzut și timpul de producție. Am îmbunătățit și căile de atac pe care le au cetățenii la nivel european am uh, instaurat uh, proceduri mai proceduri simplificate în ceea ce privește o în ceea ce privește uh, anchetele. Acestea sunt încheiate într-o perioadă de 13 luni, cu 3 luni mai puțin decât înainte. Am uh, ajutat ONG-urile și alte asociații să um, găsească cea mai bună instituție în ceea ce privește plângerea de, pe plângele pe care le-au de făcut. Am inclus toate aceste informații într-un ghid, iar acest uh, ghid de la lansarea sa în ianuarie anul, tre- anul acesta a ajutat peste 24.000 de persoane. Am cooperat uh, cu BEI pentru a îmbunătăți căile de atac pe care le au cetățenii la această instituție. Uh, am, am folosit de competențele sporite oferite de Parlament în urma revizuirii statutului mediatorului european din 2008 pentru a îmbunătăți activitatea acestuia. La nivelul statelor membre am cooperat cu mediatorii um, naționali și regionali pentru a spori capacitatea rețelei de mediatori europeni pentru a sluji cetățenilor în diversele circunscripții. Această cooperare a fost îmbunătățită și uh, prin cele peste os, 100 uh, de vize de informare în statele membre, unde m-am întâlnit cu cetățeni, cu administrațiile naționale, cu societatea civilă, cu uh, reprezentanții guvernului și a, sistemului judiciar. Am promovat adoptarea unei declarații din toat, de către toți membrii acestei rețele în ceea ce um, privește cetățenii care se confruntă cu probleme în ceea ce privește Uh, respectarea drepturilor lor. Am, uh, am uh, ajutat la simplificarea procesului de înțelegere a legislației și administrației europene pentru ca legislația europeană să fie aplicată cum trebuie. Am înlesnit comunicarea între mediatorii um, regionali și Solvit. Am promovat transparența, ocupându-mă de un număr foarte mare de plângeri în conformitate cu regulamentul 1049 uh, din 2001, sprijinind astfel dreptul cetățenilor de a avea acces la documente. Am uh, ajuns la un memorandum de înțelegere cu um, Autoritatea de Supraveghere privind uh, protecția datelor, care asigură o aportare comună de interpretare și aplicare a regulilor privind protecția datelor. Am uh, ajutat um, Comisia pentru Libertăți Civile a Parlamentului European în deliberările sale privind revizuirea regulamentului 1049. Am uh, dezvoltat contacte cu um, Uh, comisarii de informare naționali în statele membre și am stabilit temelii pentru o nouă cooperare. Am reușit să ajut 80% din cei care au apelat la mine, fie direct, fie oferind informații în momentul în care nu am putut eu să mă ocup de o anumită anchetă. Iar activitățile mele au dus la o dublare a um, um, a prezenței mediatorului european în presă, prezentând um, cazuri foarte importante care aveau legătură cu um, discriminare, um, scurge de informații și așa mai departe. Conform Eurobarometrului din mai 2008, 38% din cetățenii europeni știu ce este mediatorul european sau au auzit de acesta. Această cifră este extraordinară, dat fiind că mediatorul european și mandatul acestuia se limitează la instituțiile europene și la organismele Uniunii Europene. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul Parlamentului European și fără cooperarea noastră cu Comisia dumneavoastră. Parlamentul European mi-a oferit resurse necesare pentru a-mi desfășura activitatea, iar Comisia dumneavoastră s-a ocupat foarte rapid și eficient de chestiunile pe care le-am adus uh, în atenție, cum ar fi rapoartele speciale în momentul în care acestea au fost cerute. Instituția, instituțiile Uniunii Europene și organismele acesteia adesea par foarte îndepărtate și impersonale. Un fel de birocrație mm, fără chip, dacă doriți să-i spunem așa. Dar sunt sigur că uh, suntem cu toții de acord că e nevoie de mm, o practică administrativă de înaltă calitate, pentru că acest lucru nu numai că va fi uh, în avantajul cetățenilor, dar va reuși să soluționeze și o mare parte din aceste probleme. Sunt foarte mândru de rezultatele pe care le-am obținut până acum, dar îmi dau foarte bine seama că mai am foarte multe de făcut pentru ca cetățenii să fie informați de drepturile pe care le au și de modul în care își pot exercita aceste drepturi. Este evident din răspunsurile instituțiilor Uniunii Europene și ale organismelor acesteia că uh, deja există un standard foarte ridicat de, de în ceea ce privește administrația. Acest lucru este, se oglindește și, uh, de fapt, și prin faptul că nu sunt foarte multe cazuri de uh, proastă administrație, iar uh, Parlamentul a trebuit, iar uh, până acum mediatorul european a trebuit să, pre, să prezinte Parlamentului doar 16 rapoarte speciale. Cu toate acestea, trebuie să existe îmbunătățiri uh, la nivelul administrației pentru a crea o cultură a serviciilor pentru cetățeni. Acest uh, obiectiv uh, este cel al unui mediator european care își desfășoară activitatea în mod independent, nepartizan, imparțial și corect. Acesta este un obiectiv pe care l-am uh, l-am urmărit în, întotdeauna în activitatea mea și pe care îl voi urma și în continuare dacă voi fi reales. Vă promit acest lucru. Așa cum am spus deja în răspunsurile la întrebări, pe care le-ați trimis tuturor candidaților și care, pe care le aveți pe site-ul nostru, cred că există trei priorități pentru mediatorul european în următorii ani, și anume, Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană aduce avantaj, aduce, își respectă promisiunile față de cetățenii europeni în momentul în care tratatul de la Lisabona va intra în vigoare și acest lucru se va întâmpla de mâine. Uh, în al doilea rând, îmbunătățirea și sporirea acestei culturi a serviciilor în instituțiile, și, în instituțiile europene și sporirea eficienței activității mediatorului european. Principalul obiectiv al instituțiilor europene și al organismelor următorii ani ar trebui să fie aplicarea cu succes a tratatului de la Lisabona și astfel câștigarea încrederii cetățenilor. Contribuția mediatorului european ar trebui să fie următoarea. Trebuie să se garanteze cetățenilor europeni că au dreptul la o bună administrație și um, că li se respectă dreptul de a avea acces la documente, de a uh, apela la mediatorul european și la Comisia pentru Petiția Parlamentului European în momentul în care caută o cale de atac. Pentru a uh, spori această cultură a serviciilor în instituțiile europene, Vom uh, avea un cod european uh, al uh, unei bune practici administrative, um, dat fiind cele mai bune practici dezvoltate de mediatorul european, Comisia pentru Petiții și alte organisme similare acest, vom, încerc, face tot ce ne stă în putință pentru ca acest cod să fie respectat. Pentru a dezvolta potențialul anchetelor din proprie inițiativă și pentru a uh, spori folosirea acestora pentru identificarea și rezolvarea problemelor la nivelul uh, proastei administrații, pentru a crea uh, pentru a crea o um, rețea de bună administrație în Uniunea Europeană, pentru a face schimb de bună practici și a oferi formare. Pentru a ne asigura că găsim soluții prietenoase, să spunem așa, la, pentru soluționarea anchetelor și ale plângerilor făcute, pentru a coopera cu Comisia PETI și în ultimul rând uh, voi avea o activitate, o acțiune proactivă uh, în ceea ce privește dialogul legislativ, intervențiile în uh, dezbaterile publice și legislația propusă um, cum ar fi um, reforma regulamentului privind accesul la documente, regulamentul privind OLAF și regulamentul financiar. Propun următoarele acțiuni concrete sporirea legăturilor cu instituțiile naționale privind drepturile omului pentru a ne asigura că uh, se face schimb de bune practici și informații. Vom, uh, um, vom coordona evenimentele în statele membre folosind de, folosindu-ne de experiența uh, angajaților mediatorului european pentru a rezolva mai eficient plângerile. Uh, Vom folosi uh, resursele IT și, uh, pentru a uh, reuși să stabilim relații mai bune cu cetățenii și cu rețelele de, și cu rețeaua de mediatori europeni și alte organisme similare. Vom organiza evenimente cu părțile implicate la nivel european pentru a crea un for de dialog cu mass media, cu întreprinderi și cu societatea civilă. Vom folosi de aceste uh, rețele sociale și de, de site-uri pentru a angaja cetățenii Parlamentul este, uh, este fruntaș în acest domeniu și reprezintă un model pentru noi. Uh, vom încerca să sporim implicarea rețelei europene de mediatori și a organismelor similare în ceea ce privește soluționarea plângerilor și, în cele din urmă, vom îmbunătăți uh, informarea privind rețele, rețeaua europeană de mediatori și alte organisme similare la nivel european. Am uh, încercat să mă concentrez asupra calitatea, calității administrației și în acest discurs și în activitatea mea. Dacă voi fi reales, voi adopta un plan strategic pentru mediatorul european, al cărui leitmotiv motiv va fi următoarea declarație. Uh, Mediatorul european uh, dorește să soluționeze în mod corect plângerile făcute împotriva instituțiilor europene, încurajează transparența și promovează o cultură administrativă a serviciilor. Are ca scop uh, construirea, clădirea de dialog și de încredere între cetățenii europeni și Uniunea Europeană pentru a sprijini standarde înalte de comportament la nivelul instituțiilor europene. Sper că în acest discurs am reușit să vă explic cum îmi voi uh, pune în practică obiectivele și voi încerca să dau un chip administrației europene, această administrație europeană care este tot timpul în slujba cetățenilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Allora apriamo il dibattito. Mulțumesc, domnule Diamanduros. Începem uh, runda de întrebări. Uh, doamna Grânia are cuvântul în primul rând. Mulțumesc, președinte. Bună ziua, uh, Nu vreau să reiau întrebările care au fost deja puse în scris și pe care, de fapt, uh, le-ați și evocat aici, în prezentarea dumneavoastră, însă cum sunt, ați avut deja parte de mai multe mandate, uh, Uh, la, uh, activ. Vă întreb dacă nu cumva sunt lucruri pe care le regretați în sensul că nu le-ați făcut. Lucruri poate mai greu de realizat. Mă întreb dacă nu cumva n-ați stat în funcție prea mult timp, prea multe mandate. Cum uh, doriți să cooperați cu Comisia PETI, precum și cu celelalte instituții? Mulțumesc! Grazie, l'onorevole Bostinaru. Mulțumesc domnul, Bostinaru. Mulțumesc, uh, domnule președinte. European Ombudsman. It is my privilege. Mulțumesc, uh, domnule Diamanduros. Uh, sunt fericit. Am privilegiul să vă urez bun venit aici astăzi și ați avut o co- co- colaborare foarte bună astfel încât, cu noi, astfel încât cetățenii europeni pot vedea mai bine asta ce diferența între bună administrație și administrație defectuoasă, lucru foarte important și care a trebuit dezvoltat încă și mai mult pe viitor. În acest context, vă întreb dacă sunteți gata să conlucrați cu noi pentru un mecanism comun, pentru uh, gestionarea petițiilor, ca noi să putem îmbunătăți relațiile între Parlamentul European și Ombudsmanul European. Mulțumesc! Grazie, l'onorevole Anchis. Mulțumesc, doamna Atkins. Tisztelt Ombudsman úr, elnézést kérek, hogy bizonyos fokig ismételni fogom. Bună ziua! Vreau să mă scuz în primul rând pentru că probabil că mă voi repeta. În remarcile scrise, ca și în prezentarea scrisă, orală, pardon, care a fost foarte convingătoare de altfel, am remarcat un lucru, de fapt, e un lucru pe care nu l-am găsit în aceste prezentări și care ar fi foarte important. Este vorba de drepturile minorităților naționale. Când am vorbit mai, mai devreme de acest subiect, uh, poate că n-am fost foarte clară. Uh, mă refeream la cazul specific al Ungariei și în legislația noastră se spune că minoritățile etnice naționale uh, nu pot să folosească limba maternă. Deci este vorba de o încălcare colectivă a drepturilor, dar și o încălcare individuală a drepturilor. Înseamnă că cetățenii suferă. Întrebarea este ce puteți să faceți dumneavoastră? Ce se poate face în acest caz? Pentru a remedia această situație. Cum putem să găsim o soluție pașnică, amiabilă la aceste situații? fără a uh, fi acuzați că nu ne ocupăm de aceste cazuri sau închidem ochii. E vorba încă o dată de încălcări care afectează cetățenii, în mod individual, dar și grupurile. Deci e vorba de violarea, încălcarea drepturilor minorităților, o chestiune care ne interesează foarte mult și care trebuie dezbătută. Și așa, la un nivel mai abstract, aș spune că e o chestiune capitală nu numai pentru că dorim să rezolvăm aceste conflicte, ci și pentru că în Uniunea Europeană acesta, această problemă duce la dezamăgiri față de eficacitatea instituțiilor europene. Oamenii spun că Uniunea Europeană nu este suficient de eficientă sau că nu le rezolvă la fel de bine în funcție de regiunea de unde provin, adică în funcție de geografie. Oamenii nu înțeleg de ce Uniunea Europeană refuză uneori să se ocupe de anumite situații de acasă de la ei, deci într-o anumită țară, deși prin aceste încălcări ale drepturilor uh, sunt încăl- prin aceste încălcări se încalcă tocmai valorile comune împărtășite și este vorba de securitate, demnitate Uh, a cetățenilor europeni. Deci întrebarea este cum pot fi rezolvate aceste cazuri de încălcări ale drepturilor omului, cum putem să ne asigurăm că această, acest dublu standard, dacă doriți, poate fi uh, abolit, cum putem să ne asigurăm, cum puteți să vă asigurați că în calitate de ombudsman veți reușit să aliniați uh, sistemele naționale și uh, valorile comunitare. Mulțumesc! Thank you very Mulțumesc! Doamna Gönț, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră extrem de exhaustivă. Vă mulțumesc că ne-ați vorbit despre planurile de viitor pentru că se pune întrebarea ce veți face dumneavoastră în viitor față de ceea ce ați făcut deja. Dar totuși ați răspuns la această întrebare, deci nu o voi repeta, însă am o altă întrebare pe care am adresat-o și în sesiunea plenară. Ați redus destul de mult durata de uh, tratare sau de rezolvare a cazurilor adresate de către cetățeni. Cred că este o chestiune chiar sensibilă, pentru că atunci când oamenii depun o plângere, așteaptă răspuns și de multe ori un răspuns urgent. Puteți să faceți ceva ca să reduceți și mai mult această perioadă, această durată și cum o veți face în practică, pentru că cred că este una dintre întrebările pe care vi se vor pune în continuare foarte, foarte frecvent. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Mandoro, for your very Mulțumesc uh, foarte mult pentru prezentarea noastră foarte limpede. Aș vrea să vă uh, pun două întrebări. În primul rând, uh, și bineînțeles cu toții ne dăm seama de angajamentul dumneavoastră primit de această cultură a serviciilor în instituțiile europene și în aceste ghide pe care uh, Uh, le-ați publicat, dar um, uh, e clar că cetățenii europeni au la dispoziție un mare număr de instituții pe care le pot consulta și unde pot pune întrebări, pot scrie la Comisia pentru Petiții, se pot adresa dumneavoastră, se pot duce la Solvit, pot um, uh, scrie comisiei. Și aici există oarecare confuzie, iar noi dorim să îndrumăm Uh, foarte clar pe cetățeni către locul unde pot primi răspunsuri. S-a vorbit despre acest, să zicem, ghișeu unic, uh, poate ar putea să fie un portal comun. Ce părere aveți dumneavoastră? În al doilea rând, Lisabona ne va da un consiliu, o instituție mai permanentă, să zicem așa, mai uh, solidă. În ultimii ani, Consiliul nu a fost chiar un model de transparență. Aș dori să vă întreb ce veți face în acest sens? În egală măsură și parlamentele naționale vor uh, avea un cuvânt de spus în procesul legislativ. Vreau să vă întreb dacă vă gândiți la o structură de cooperare cu, um, cu parlamentele naționale în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Yeah, thank you very much. Also, I will uh, Yes, thank you for your work. Mulțumesc, doamnă, doamna Oken. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și, bineînțeles, având în vedere tratatul de la Lisabona, uh, avem doi nouă articole care ne oferă o nouă bază juridică pentru întărirea și îmbunătățirea administrației și gestionarea instituțiilor. Așa că vreau să vă întreb în mod concret ce veți face cu aceste două articole. Veți uh, realiza o evaluare în lumina acestor articole? Ce se va face pentru a avea o mai bună administrație, mai solidă, mai corectă? De asemenea, ce privește celelalte instituții și agenții, cum și monitorizarea acestora, cum veți putea să întăriți controlul sau monitorizarea uh, celor ce se petrec în aceste agenții, organisme și instituții. Trebuie să știe acest lucru și cetățenii, pentru că de multe ori uh, cetățenii se confruntă cu uh, aceste agenții și ei trebuie să știe ce drepturi au. Mulțumesc, domnul Chichester. Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, prezentarea dumneavoastră a fost una foarte interesantă, foarte viguroasă, aveți experiență deosebită, doriți să continuați, însă vreau să vă întreb care este, după părerea dumneavoastră, cea mai importantă acțiune pe care ați întreprins-o în cursul mandatului dumneavoastră și pe care ați întreprins-o și de care sunteți mândru și, în al doilea rând, de ce nu sunteți mândru sau ce regretați în cursul mandatului dumneavoastră? Apoi ați vorbit despre instituționalizarea monitorizării uh, acelor plângeri care sunt adresate uh, mediatorul, mediatorului. Nu știu despre ce vorbiți exact. Uh, aș dori să-mi spuneți mai multe despre ce doriți să faceți în acest sens. Urmează Candice. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρος. Ε, είχαμε την ευκαιρία πρόσφατα στο... Mulțumesc, doamna președinte, în ultima vreme, în Parlamentul European, când ne-am aplecat asupra raportului Balea Delechi, care a venit la biroul nostru, am avut ocazia să examinăm mai îndeaproape și activitatea domnului Diamantopoulos și uh, îi mulțumesc pentru activitatea dânsului și deci doresc să-i adresez și câteva întrebări. În primul rând, are experiență și deci care sunt problemele pe care le-a întâlnit atunci când a discutat cu ombudsmanii naționali și cum au reușit sau au încercat să rezolve aceste probleme. În al doilea rând, se spune că trebuie să se promoveze o cultură a serviciului în slujba cetățenilor uh, din partea administrației europene. Nu este simplu acest lucru. E vorba de instituții cu o funcționare complexă și care nu sunt alese prin sufragiu. Deci ce se poate face? Mai mult decât atât, pentru a apăra drepturile cetățenilor, uh, pentru a face acest lucru, în primul rând, cetățenii trebuie să știe care le sunt drepturile. Iar Cartea Fundamentală, Cartea Fundamentală nu este deloc cunoscută. Ce se poate face mai mult pentru ca cetățenii să știe mai bine care sunt drepturile lor și deci se poate să știe, uh, să apeleze la mediator. Mulțumesc! Κύριε Διαμαντούρο, είχα την ευκαιρία Domnul Salabacros. και εγώ τον απολογισμό σας. Και... Mulțumesc foarte mult. Am încercat să, de fapt am avut ocazia să mă aplec și eu asupra activității dumneavoastră, asupra experienței care mi se pare absolut ex, uh, excepționale. Însă mâine intrăm într-o nouă epocă uh, în Europeană, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Și bineînțeles că nu va fi ușor, nici pentru noi la Parlament și nici pentru celelalte instituții în activitatea lor respectivă. Și același lucru se va întâmpla și cu mediatorul anumite dificultăți la care ne așteptăm. Deci vor exista probabil uh, uh, va exista nevoie de a modifica cumva lucrurile, de a face schimbări și ajustări în consecință. Știți exact, cu precizie, uh, felul în care putem să facem ca instituția ombudsmanului să fie mai eficace în lumina tratatului la Lisabona? Pentru că, bineînțeles, noi vorbim aici de lucruri absolut pragmatice și realiste și nu ne referim la lucruri așa uh, teoretice și de bună voință. Mulțumesc că ai din nou punctul de mândură și mândru. Grazie de nuovo. Madame Gruny, ah, je vous remercie beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Doamna Gruni, vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră și vreau să uh, vă spun că este greu să, să încercăm să facem prea multe. Bineînțeles, uh, n-aș fi candidat uh, dacă aș crede că e prea mult, dar uh, cred că, iată, deja de șase ani sunt aici și desfășor această activitate, așa cum am avut ocazia să vă spun când ne-am întâlnit de curând. Cred că ceea ce încearcă să construiască mediatorul european este o relație de încredere cu instituțiile europene și cu cetățenii, bineînțeles, uh, acest proces este un îndelungat uh, și foarte anevoios. Iată, deci, uh, într-adevăr, uh, dacă Parlamentul European îmi face această onoare de a mă realege în funcția de mediator european, voi avea ocazia să duc mai departe ce am început deja. M-ați întrebat dacă um, dacă nu puteți face altceva, să spunem, dar uh, eu um, v-aș spune sincer că în ceea ce privește uh, efortul noastre de a ne apropia de cetățeni și de a informa de drepturile lor, acest scop este unul uriaș, care, bineînțeles, merită toate eforturile, care uh, ne consumă foarte mult timp și foarte multe eforuri și eu vă spun sincer că Uh, vreau să ating acest obiectiv. Am avut uh, foarte multe discuții despre cum putem atinge acest obiectiv, iar uh, ceea ce cred eu că trebuie să facă mediatorul european este să nu își depășească până la urmă competențele, pentru că pe, pe mine mă interesează administrativa, administrația defectoasă și această problemă și încercarea de a soluționa uh, aceste probleme și de crearea unor noi mecanisme de, a, de, a, de soluționare. Și aici vreau să răspund uh, la o altă întrebare. Vreau să vă spun că am considerat întotdeauna că cooperarea mea cu Comisia PETI a fost uh, foarte rodnică și, bineînțeles, extrem de importantă. Am mai spus deja acest lucru. Sunt de părere că ratificarea uh, și intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona mâine va juca un rol foarte important pentru Parlamentul European și, bineînțeles, și pentru mediatorul european, pentru că se deschid, apar foarte multe posibilități aici uh, pentru ca Parlamentul European să profite de posibilitatea de cooperare cu parlamentele naționale și uh, aici, dat fiind că eu uh, am deja la dispoziție această rețea de cooperare cu mediatorii europeani, europeni și regionali, aici mă gândesc că există posibilitatea de a coopera cu parlamentele naționale prin intermediul uh, comisiilor uh, parlamentare, fie prin administrația mea, fie prin Parlamentul European, pentru a reuși uh, pentru a reuși să profit de toate aceste ocazii care apar acum odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Dar, bineînțeles, voi reuși să fac acest lucru dacă dacă mă bucur, uh, așa cum s-a întâmplat până acum, de sprijinul Comisiei dumneavoastră, Comisia pentru Petiții. În cele din urmă, uh, Vreau să vă spun că, bineînțeles, uh, cooperarea cu, um, cu ceilalți este foarte importantă. Dacă acești ceilalți sunt uh, omologii noștri la nivel național, regional, aici, dacă așa sau lucrurile, bineînțeles, vreau să mă folosesc de tratatul de la Lisabona pentru a spori capacitatea uh, rețelei de mediatori europeni, pentru a merge mai departe decât până în prezent. Vreau să vă spun că ce este, ce este uluitor în ceea ce privește acest angajament, acest fel de angajamente, ca ar fi mediatorul european este că nu există limite. Putem tot timpul inventa noi abordări și eu cred că acest lucru este uimitor și mă, mă pasionează acest lucru. Uh, colegii mei la nivel național tot timpul au reacționat în mod direct și plin de entuziasm în ceea ce privește uh, posibilitatea unei cooperări sporite. Deci cred că posibilitatea de a merge mai departe cu această cooperare există și iată, mă angajez să o duc mai departe dacă voi fi reales. Domnule Boștinaru, o să vă răspund direct la întrebarea dumneavoastră. În ceea ce privește mecanismul comun, vreau să vă spun că, în primul rând, aș dori să reiterez faptul că mediatorul european uh, și eu, cel puțin, și, bineînțeles, uh, predecesorul meu, au beneficiat foarte mult uh, de pe urma sprijinului acordat de această comisie și de Parlamentul European în ceea ce privește activitățile mediatorului european. Și cred că acesta este punctul de plecare uh, în ceea ce privește cooperarea sporită, uh, adâncirea cooperării și nu vreau să um, par un disc stricat, dar uh, tratatul de la Lisabona este o evoluție foarte importantă. Um, mediatorul european poate să conlucreze cu mediatorii naționali și regionali pe mai multe aspecte. Am beneficiat uh, deja de sistemul de asistență prin care se înaintează uh, solicitări uh, mediatorului european în ceea ce privește clarificarea unor chestiuni ce țin de legislația europeană și acest lucru a sporit în ultimii ani, acest proces a sporit în ultimii ani și va, și va mai spori odată cu cu uh, cooperarea interparlamentară care va fi deschisă de, de, de tratatul de la Lisabona, astfel încât, uh, bineînțeles, uh, um, acest circuit va fi mult mai viabil și vom reuși uh, să atragem mai mult atenția cetățenilor. În uh, ceea ce privește aceste solicitări de informații, noi ne-am folosit deja de rețelele existente, avem un for de discuții și l-am, am folosit acest uh, for de discuții pentru a ne informa colegii de la nivel național și regional în ceea ce privește chestiunile care îi interesau. Vă dau un exemplu. Am avut o inițiativă privind posibilitatea de a crea un uh, mediator european pentru pacienți, pentru bolnavi, drepturile bolnavilor țin de uh, mediatorii naționali, regionali, sunt de competența lor. Deci unii au fost oarecum îngrijorați uh, de posibilitatea unui astfel de sistem la nivel european. Iar noi, iar noi am încercat prin, uh, ca prin forurile de discuții să oferim lămuriri privind acest sistem și am reușit să ne punem în comun eforturile pentru a clarifica această chestiune și pentru a explica ce probleme ar putea apărea și care sunt îngrijorările care se manifestă uh, la nivel național, astfel încât, haideți să vă spun altfel, nu uh, cred că există nevoia unui mecanism comun, ci cred că trebuie să se dezvolte mecanismele existente și să profităm de uh, șansa pe care ne oferă Tratatul de la Lisabona pentru a dezvolta aceste mecanisme, pentru ca această strategie a contactului multiplu, al nivelurilor multiple de a coopera, de a stabili relații cu diverse instituții, va reuși până la urmă să producă sinergii care vor fi în avantajul cetățenilor. Doamna Hankis, uh, vă mulțumesc pentru întrebare și um, știu um, că în țara dumneavoastră aveți un mediator european pentru minorități, știu care sunt problemele. Am uh, conlucrat îndeaproape cu mediatorul european din țara dumneavoastră um, și eu provin dintr-o țară uh, care s-a confruntat cu probleme legate de minorități de-a lungul istoriei. Deci, Vă înțeleg foarte bine și în calitate de mediator european vă voi face tot ce îmi stă în putere, dacă voi fi reales, pentru a soluționa aceste probleme. Vreau să vă spun că sunt și eu foarte îngrijorat și că înțeleg foarte bine ce, ce se întâmplă. Vă mai spun încă un lucru. Bineînțeles, în calitate de mediator european uh, am primit uh, prea puține uh, plângeri în ceea ce privește minoritățile. Majoritatea plângerilor țin de încălcarea uh, Uh, drepturilor uh, minorității Roma din statele membre. Și aici principala piedică este că toate aceste chestiuni uh, nu intră în competențele mediatorului european pentru că țin de competența mediatorilor de la nivel regional sau național. Dar dacă dăm o altă definiție minorităților și ne referim la grupul vulnerabile atunci, și nu la minorități eh, etnice, atunci, evident, mediatorul european a aici a desfășurat o activitate foarte bogată, eh, nu doar în ceea ce privește discriminarea, discriminarea pe motive de vârstă, dar eh, și am avut o inițiativă foarte importantă în ceea ce privește copiii cu nevoi speciale, care Uh, un, un, uh, un subiect exploziv din punct de vedere moral. Iar și aici am întocmit un uh, raport pe care, special pe care l-am înaintat Comisiei noastre Parlamentului European. Am, am demarat o anchetă din proprie inițiativă privind persoanele vulnerabile, persoanele cu disabilități. Deci, iată, au existat o serie de astfel de inițiative care arată că mediatorul european a fost deja foarte implicat în ceea ce privește ajutorarea grupurilor vulnerabile. Asta în, în mandatul meu, bineînțeles. Așa, deci ca să vă răspund la întrebare, vă spun că sunt gata să, să lucrez cu orice instituție, fie că e vorba de Parlamentul European, de Comisia PETI sau de colegii mei de la nivel național sau regional, pentru a promova uh, pentru a lupta împotriva acestor standarde, de, standarde duble pe care, la care ați făcut aluzie și, bineînțeles, să nu uităm că întotdeauna sunt limitat de competențele mele ca orice instituție europeană care trebuie să își respecte, bineînțeles, mandatul și competențele. Yes, Doamne spune v-aș ruga să răspundeți mai succint, pentru că nu mai avem atât de mult timp la dispoziție. Ar, ar trebui să sacrificăm cele 15 minute alocate procedurii cash de Nu știu dacă colegii sunt de acord. Mulțumesc că uh, aceasta este problema când vii din mediul universitar și ai tendința să dai răspunsuri poate cam lungi. O să încerc să fiu cât mai uh, succint. Ați vorbit despre reducerea perioadei de, de rezolvare a cazurilor, a plângerilor. V-am spus că pentru plângerile de tip simplu am ajuns la trei uh, luni. Și eu doresc chiar să mergem încă și mai departe. Lucrez cu echipele pentru a reduce și mai mult perioada de așteptare a, pentru cetățenii noștri. Sper că voi putea să o fac. Doamna Wallace, vă mulțumesc pentru întrebare. Acum sunt puțin presat de timp, cum mi-a spus doamna președintă, însă E adevărat că ombudsmanul are anumite obligații în ce privește promovarea anumitor valori și unul dintre exemple este ghidul interactiv care va apărea și pe site și care va ghida, va orienta oamenii ca ei să știe unde să se adreseze când e nevoie. Cred că suntem pe calea cea bună am, vorbit, am uh, conlucrat și cu Europe Direct ca să putem să integrăm aici sistemul de răspunsuri prin telefon și astfel oamenii să primească un răspuns practic imediat și să nu fie niciun fel de neînțelegere. Ceea ce privește uh, Lisabona, Consiliul și transparența, uh, în raportul nostru am remarcat o mai mare transparență la Consiliu. Vom avea, bineînțeles, un nou Consiliu, uh, dacă voi fi uh, reales, voi uh, fi foarte atent, bineînțeles, la, tocmai la o și mai mare transparență în cooperarea între instituții, Consiliu, Parlament și așa mai departe. Am făcut aici trimitere la uh, posibilitatea care se deschide prin Lisabona privind cooperarea cu parlamentele naționale. Acum următoarea întrebare. E o întrebare destul de grea, nu pot să răspund foarte repede, însă e vorba de acel tratat 298, articolul 298 privind tratatul de funcționare, prin care se face trimitere la o bună administrare a Uniunii. Sunt gata să lucrez cu această comisie, PETI, foarte strâns, să cooperez foarte strâns, să creăm sinergii pentru binele cetățenilor. Și, bineînțeles, uh, sunt gata să particip la orice fel de inițiativă în acest sens. O mai bună monitorizare. Cred că cea mai bună cale este intensificarea eforturilor ombudsmanului. Este exact ceea ce am încercat să vă descriu. Dacă voi fi reales, uh, voi deplasa atenția mea din ce în ce mai mult spre funcționarea instituțiilor, inclusiv agențiile, pentru ca să îmbunătățim această cultură a serviciului de, și a funcționarilor în slujba cetățenilor. Domnule Cicester, mulțumesc foarte mult pentru comentariile pe care mi le-ați adresat. Care a fost cea mai înțeleaptă hotărâre a mea? Mi se pare că una dintre cele mai bune hotărâri pe care am luat-o a fost un raport din acest Parlament din, uh, care a trecut prin această comisie, vorba de copiii cu nevoi speciale. Am reușit să pun degetul pe rană, e vorba de o, uh, de o problemă deosebit de sensibilă la nivelul societății, e vorba de acei copii cu nevoi speciale și e vorba de o lacună în sistemul juridic european. Sunt mândru că am uh, identificat această problemă. Decizia pe care am regretat-o sau pe care o regret. Am mai mult de un exemplu. Regret că nu am fost uh, întotdeauna capabil să explic mai bine pozițiile mele, inclusiv în fața Parlamentului, în ceea ce privește uh, uh alocațiile și celelalte uh, celelalte salarii și uh, tratamente pentru uh, parlamentari, indemnități, indemnizații. Regret că n-am reușit să fac mai mult în acest sens. Instituționalizarea acestui follow-up sau monitorizare. Cred că v-am dat câteva căi. Uh, ideea este de a uh, folosi propria mea energie, dar și cea a echipei mele pentru a ne implica mai mult la nivel regional, național, cât și uh, european. Acum voi trece în limba greacă, doamnă președinte, spune domnul Diamanduros. Doamna președinte spune, fiți succin, vă rog frumos. Uh, domnul Diamanduros. Acum, am spus deja cum doresc să conlucrez cu mediatorii regionali și naționali. Nu voi reveni la aceste modalități și aceste tehnici. În ceea ce privește promovarea acestui spirit al serviciului în slujba cetățeanului, cred că suntem, uh, nu suntem într-o fază chiar incipientă. Deja avem ceva în acest sens și deci va trebui să continuăm pe această cale prin intensificarea raporturilor între uh, ombudsman și mm, instituțiile de profil uh, naționale. Faptul că nu suntem instituții alese uh, sau că nu avem tot timpul uh, organisme care sunt alese prin sufragii nu ne împiedică să uh, cooperăm, să exercităm un control și așa mai departe. Și în uh, lumina tratatului de la Lisabona vom avea o cooperare foarte strânsă cu parlamentele naționale. Și acum, ultima întrebare. Cred că e o întrebare la care deja am răspuns Aș spune în concluzie că pentru mine tratatul de la Lisabona deschide calea pentru noi perspective și voi fi încântat să explorez aceste noi posibilități dacă mi se va renoi încrederea și un nou mandat. Bineînțeles, mulțumesc! Și acum uh, deschidem procedura Catch the Eye. Are cuvântul doamna Rapti. Mulțumesc, domnule Diamanduros, și felicitări pentru activitatea dumneavoastră de până acum. De asemenea, vreau să vă felicit și pentru altceva, pentru caracterul uh, complet al răspunsurilor dumneavoastră și pentru uh, corectitudinea cu care ați răspuns la întrebări. Uh, atunci când ați, întrebat, când ați răspuns la întrebarea referitoare la acțiunile instituțiilor europene pentru a propune servicii mai bune pentru cetățeni, ați citat uh, șase elemente, din care eu uh, am remarcat două. Faptul că cetățenii trebuie să fie informați în legătură cu drepturile lor și modul în care pot să și le apere și, în al doilea rând, <clears throat> furnizarea unor explicații către cetățeni într-o limbă care să le fie accesibilă, care, pe care să o poată înțelege. Asta este foarte important, pentru că prin intermediul muncii dumneavoastră putem contribui la difuzarea a ceea ce am putea numi, putea numi ideea europeană. și din câte știu eu, din palmaresul dumneavoastră și pe baza răspunsurilor dumneavoastră scrise și orale, pot să spun că îmi pun multe speranțe în dumneavoastră. Mulțumesc. Ah, na, δηλώσω και εγώ με τη σειρά Și eu, la rândul meu, mm, vreau să declar în fața colegilor din comisie că că prin uh, natura activităților mele, eu m-am ocupat uh, de raportul obuțmanului în 2008, e bine, prin acest, uh, în acest fel eu am reușit să uh, explorez activitatea obuțmanului și să devin complet imparțială. Am fost desemnată de Parlament pentru a analiza activitatea unei alte instituții europene care se întâmplă să fie condusă de un grec, e, dar pot să vă spun că sunt foarte mândră de acest lucru. Bineînțeles, mândră de faptul că am fost însărcinată să mă ocup de această problemă, acest raport. Ați vorbit de uh, acele anchete din proprie inițiativă pe care doriți să le impuneți în ce domenii ar putea să apară astfel de inițiative? Domnul președinte, mulțumesc pentru cuvintele amabile. Din păcate, lumina de aici din sală nu arată cât de mult am roșit auzind aceste cuvinte atât de amabile. Pot să vă spun că eu personal Consider că un ombudsman trebuie să fie întotdeauna sincer, deschis și onest. Iată la ce se așteaptă oamenii. A așa că o să fiu și eu sincer cu dumneavoastră, este natural. În ceea ce privește uh, uh, un limbaj foarte clar care este necesar în uh, funcția mea. Este important ca să existe această comunicare reală cu cetățenii și aici mă refer la limbile care sunt folosite uh, Uh, și, și eu voi încerca să îmbunătățesc situația în acest sens, dacă mi se dă ocazia. Bineînțeles, mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile și acum ce a spus doamna Paliadeli în ceea ce privește anchetele din proprie inițiativă. Iată un instrument foarte prețios la dispoziția ombudsmanului. Trebuie folosit cu grijă, cu precizie și pentru chestiuni absolut uh, capitale. De exemplu, o problemă sistemică care ar putea să apară într-o anumită instituție. Uh, deci, o problemă foarte gravă, chiar dacă nu vizează decât o singură persoană din această instituție. Eu am încercat să folosesc acest instrument pentru a pune în evidență uh, probleme tot așa sistemice, structurale. De exemplu, uh, de, și întotdeauna având grijă să fim în slujba cetățenilor. Mulțumesc, mai trebuie să dau cuvântul doamnei Harkin, dar mai dispunem doar de două minute. Deci dacă va fi posibil, dau cuvântul doamnei Harkin un minut și încă un minut pentru răspuns domnului Diamanduros astfel încât putem respecta programul. Vă rog. Thank you. I'll be very brief. First of all... Mulțumesc foarte pe scurt. În primul rând vreau să mă scuz că n-am asistat la, la, la uh, prezentarea dumneavoastră. Dar știți că sunt multe activități aici uh, la Parlament care se suprapun câteodată. Aș dori și să fac un comentariu în legătură cu faptul că ați, ați, evocat, ați evocat problema indemnizațiilor uh, europarlamentarilor. Și That's a very positive sign. Just to... Cred că e foarte pozitiv pentru că oamenii trebuie să se poată ocupa și de probleme din acestea simple. Ați menționat și problema oamenilor care nu pot, care trebuie să primească informațiile în limbile pe care să le poată înțelege, pentru că e important, pentru că unii nu știu diferențele între instituții, nu știu cum funcționează acestea și e foarte important să fie bine informați. Bine, cred că nu mai am timp la dispoziție. Întrebarea era că știu că ați făcut eforturi în această direcție și dacă aveți planuri pentru acțiune în continuare pentru a vă asigura că cetățenii înțeleg cu adevărat în răspunsurile la întrebările noastre și că în aceste răspunsuri nu pro, noi nu promitem cetățenilor mai mult decât putem într-adevăr face. Thank you very much. I, I appreciate your... Mulțumesc, mulțumesc pentru comentarii, vă sunt recunoscător pentru remarcile privind problema indemnizațiilor. Of your question. Let me put it to you this way. haideți să mm, spunem așa. Aspectul fascinant al unei bune administrații este că este deschisă și ceea ce îți conferă posibilități uh, nesfârșite de a acționa. Eu sunt foarte conștient de faptul că există multe posibilități pentru mine de a avea o atitudine proactivă, de a da dovadă de imaginație și toate astea în interesul cetățenilor. Asta încerc eu să fac. Și iau notă și vă mulțumesc pentru acest îndemn de a avea o atitudine echilibrată, de a nu promite prea mult și de obicei știu că se întâmplă opusul. Încerc să nu promit prea mult și să fac uh, cât mai multe. Dar, uh, după cum spuneam, intenționez să utilizez un limbaj cât mai simplu posibil. Sigur, aici nu există nicio limită, e vorba doar de imaginație. Sigur, trebuie să ai o abordare prudentă, dar în același timp și practică și să, cum spuneam, să îți pui la lucru fantezia. Mulțumesc, mulțumesc domnului Diamanduros. Îl salutăm și trecem acum la ultimul dintre cei trei candidați. Mr. Monet. Domnul Monet.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 Uh, we welcome Mr. Monet. Urăm bun venit domnului Monet. Și îl invităm să ne facă o prezentare a activității dumnealui în următoarele 15 minute.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 Mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați ocazia să mă prezint astăzi în fața dumneavoastră, în fața comisiei. Este o plăcere și o onoare. O să fac prezentarea mea în trei limbi. Principalele linii ale candidaturii mele vizează reînnoirea acestei funcții. Vorba deci de renoirea, renașterea acestei funcții, acestui post de mediator european, aducerea de noi idei proaspete în fața noilor provocări cu care ne confruntăm. Al doilea rând, a doua caracteristică a mandatului pe care mi-l doresc este următoarea. Am fost mediator la nivel federal în Belgia și în această calitate am participat la conturarea acestei uh, funcțiuni la Colegiul European de la Bruges. Astăzi predau tocmai această materie, ombudsmanul și rezolvarea conflictelor. În al doilea rând, mă prezint aici în calitate de avocat, de jurist, cunosc și practic dreptul comunitar. Acest lucru mi se pare foarte important pentru a putea candida la postul de mediator european. Deci calitatea mea de jurist. Și astfel, eu consider că dreptul este în slujba oamenilor și nu invers. Pentru mine, a fi jurist înseamnă uh, a îndeplini o obligație uh, absolută pentru un mediator, o necesitate, pentru că în unele țări acest lucru uh, este chiar înscris în Constituție. Al patrulea aspect al candidaturii mele. Cunosc bine instituțiile comunitare și agențiile aferente. Am lucrat am acționat, activat în aceste instituții, la Bruxelles, la Luxemburg, la Strasburg, la Copenhaga, dar și în afara Europei. Și am și publicat uh, o serie de lucrări uh, pe acest subiect al Uniunii Europene și al dreptului european comunitar. Al patrulea uh, aspect, al cincilea aspect, pardon, vorbesc cinci limbi oficiale ale Uniunii Europene și cunosc chiar și alte limbi. În orice caz am noțiuni și consider că respectul identității fiecăruia dintre noi, reprezentat uh, în primul rând de către limbă, folosirea limbii, trebuie să se regăsească în uh, inima conceptului european. Și tocmai mediatorul, mediatorul european este tot timpul în relație cu cetățenii, deci acest lucru este important. În sfârșit, ultimul aspect al candidaturii mele este vorba de uh, o persoană, eu însumi, uh, în vârstă de 50 de ani, cu oarecare experiență, dar care este dornică de noi experiențe uh, și foarte capabilă să răspundă noilor provocări, să lucreze din răspu răsputeri. Uh, pentru a rezolva o serie de dosare absolut importante. Deci, concepția mea privind mediatorul este absolut clară. Mediatorul are mai multe obiective de îndeplinit. În primul rând, întărirea controlului democratic în sânul Uniunii Europene prin ocuparea unei poziții aparte în ce privește protecția drepturilor cetățenilor. Și când lipsește obiectivitatea din relații, între relațiile între cetățeni și instituții, exact aici apare rolul mediatorului european. Dar bineînțeles că el are un rol și în ceea ce privește Parlamentul European, cooperarea cu acesta și, în general, democratizarea Europei. Știți foarte bine, mai bine decât mine, că Parlamentul European are cea mai mare legitimitate față de celelalte instituții comunitare. Și mai mult decât atât, este important să uh, avem reflexe democratice în toate instituțiile și organismele europene și în agenții. În al treilea rând, consider că mediatorul european trebuie să aibă în vedere trei mari principii. În primul rând, transparența. Această transparență trebuie să devine una definitorie pentru Uniunea Europeană și aceasta apare încă din articolul 1 din tratate. Transparența trebuie să uh, fie regula în toate instituțiile și agențiile europene și deci să fie prioritatea absolută a oricărui mediator european. Al doilea principiu, responsabilitatea, asumarea răspunderii. Este vorba de un principiu care ar trebui să apară în toate uh, serviciile publice. Deci, transparență și responsabilitate, responsabilizare la nivelul tuturor instituțiilor și agențiilor europene. E vorba de un principiu care poate uh, pare mai puțin evident decât la nivel național. În sfârșit, al treilea principiu, al treia regulă de aur, cultura serviciului. Aceste principiu trebuie să fie într-adevăr uh, pus înainte de toate și să apară uh, în mentalitatea fiecărui funcționar european. În sfârșit, al patrulea principiu, întărirea drepturilor fundamentale la nivel european. Mediatorul este unul dintre principalii actori care pune în aplicare Carta Drepturilor Fundamentale. El se ocupă de nediscriminare, de egalitatea de, ș- de șanse între femei și bărbați, diversitate, uh, solidaritate, persoane cu dizabilități sau expulzări de pe teritoriu. Iată tot atâtea chestiuni absolut arzătoare, esențiale, ehm, asupra cărora se va pronunța eh, mediatorul în următorii ani. În sfârșit, un alt rol, mediatorul trebuie să fie o adevărată sursă de reforme, de propuneri de reformă și de îmbunătățiri eh, ale funcționării agențiilor și instituțiilor europene. E vorba deci de un spirit de reformă Uh, în primul rând în ceea ce privește formarea, funcționarul apoi informarea cetățenilor și apoi relațiile dintre acestea și, aceștia și, și administrație. Deci e vorba deci de un spirit reformist uh, pentru recunoașterea bunelor practici, unei, a unei bune administrații și Europa să devină chiar și un model la nivel internațional. În sfârșit, Doamne președinte, consider că mediatorul european are un rol foarte important când vine vorba de această prăpastie care există astăzi între cetățeni și Uniunea Europeană. Uh, și prin îndeplinirea acestor obiective despre care am vorbit, uh, cred că este posibil să facem acest lucru, deci să micșorăm această distanță între cetățeni și Uniunea Europeană. Acest lucru inclusiv prin sensibilizarea funcționarilor europeni față de Uh, răspunderile pe care le au față de uh, cetățeni. Uh, funcționarii europeni sunt primii care se confruntă cu cetățenii și o adevărată vitrină a ce înseamnă Europa în ochii cetățenilor. Deci aici o serie de proiecte pentru a îmbunătăți funcționarea acestei mașinării europene în slujba cetățenilor. Și acum trec la limba engleză, spune oratorul. Acum propuneri absolut concrete. Propuneri, deci, concrete, încă o dată. În primul rând, supervizarea punerea, punerii în practice a acestor principii uh, la toate nivelurile, la to- în toate instituțiile și toate agențiile. Apoi, un alt lucru, dezvoltarea unui cod al unui bun, bun comportament administrativ. Și aici este vorba de un dialog interinstituțional care ar trebui să fie intensificat pentru a armoniza aceste practici. Și de asemenea, aș mai pleda pentru o definire mai uh, largă a proastei administrări care să uh, includă și, uh, mai multe decât astăzi, deci decât ce se preconizează astăzi și ar trebui să existe o persoană însărcinată cu controlul uh, bunei administrări în fiecare instituție și agenție europeană. Și uh, știu că și uh, din partea uh, Parlamentului s-au făcut o astfel de propuneri. Cred că ei sunt absolut binevenite. De asemenea, mediatorul european va trebui să uh, supervizeze implementarea Cartei Europene privind drepturile fundamentale. Am și spus deja acest lucru, nu voi uh, Uh, reveni. Chestiunea iarăși absolut esențială. O a doua linie de acțiune, necesitatea creșterii sau intensificării notorietății um, acestei instituții, deci să fie mai bine cunoscută. Iată câteva date. Între 2003 și 2008 au crescut cu 28,5% numărul de plângeri depuse. Iar în ce privește plângerile admisibile, acestea au crescut cu 15%. Dacă luăm acest procent per capita, creșterea a fost de mai puțin de 1%. Iar ceea ce privește anchetele realizate de către ombudsman privind toate plângerile, aceasta a fost uh, marcată de o scădere cu 16,3%, dar bugetul, în același timp, a crescut cu 48%. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să facem mai multă publicitate acestui drept cetățenesc de a face o plângere, înainta o plângere în fața ombudsmanului. De aici avem nevoie de o campanie permanentă de informare pentru cetățeni o cooperare mai strânsă cu mass media, pentru că mass media sunt un vector esențial pentru îmbunătățirea ă, acestei relații între cetățeni și ombudsman. Apoi, o participare continuă la conferințe și seminare de profil, crearea unei rețele descentralizate de delegați ă, sau trimiși ai ombudsmanului ă, cu reprezentanței Comisiei Europene, uh, Uh, în țări, cu parlamentele naționale, uh, pe tot cuprinsul Uniunii Europene. De asemenea, voi propune Parlamentului ca deciziile administrative să indice că cetățeanul are dreptul să se adreseze ombudsmanului dacă are nelămuriri sau o plângere. Însă, creșterea acestei vizibilități a ombudsmanului trebuie să meargă mână în mână cu o mai bună orientare a cetățenilor care doresc să depună plângeri. Și aici este vorba, în primul rând, de un sistem electronic de filtrare a chestiunilor preliminare. Pentru că sunt mulți cetățeni care pun întrebări uh, mediatorului, ombudsmanului, uh, dar nu toate sunt acceptabile sau admisibile și atunci noi am făcut, uh, au făcut lucruri pentru a uh, Uh, reduce numărul acestor întrebări care nu pot fi rezolvate. De asemenea, aș dori un manual comun, interactiv, pentru toate organismele și agențiile uh, europene care au uh, uh, site-uri web și care, se, care pot primi astfel de plângeri. Apoi, o a treia serie de acțiuni uh, se referă la intensificarea cooperării sau cooperărilor. În primul rând, uh, Uh, cooperarea între ombudsman și membrii Parlamentului European. Nu știu dacă știați că mai puțin de o zecime din toate plângerile primite au fost uh, depuse de către europarlamentari. Conform articolului 195 din tratate, parlamentarii europeni au dreptul de a depune astfel de plângeri în numele electoratului sau circunscripțiilor lor. Și numărul acestora n-a fost foarte mare, ceea ce înseamnă că ombudsmanul trebuie să dezvolte mai mult acest aspect. Apoi, cooperarea între ombudsman și Comisia PETI, doamnă președinte, această cooperare a existat întotdeauna și a fost de factură excelentă, însă nu trebuie să ne uh, risipim prea mult eforturile și să facem fiecare ce avem de făcut, când vine vorba de anumite cazuri. Apoi cooperarea între ombudsman și alte comisii, nu numai Comisia PETI. Apoi cooperarea cu uh, mediatorii naționali, uh, regionali, precum și cu comisiile PETI naționale. Nu știu dacă știați că în 2008 numai 8 cauze sau cazuri au ajuns până la urmă la ombudsman, emanând de la autoritățile de profil naționale. Iată, avem nevoie de mai multă cooperare, de o adevărată sinergie în această rețea. De asemenea, o mai bună cooperare între ombudsman și comisiile naționale privind drepturile omului, care să le ajute pe acestea din urmă să uh, implementeze Carta. Drepturilor fundamentale, în sfârșit, cooperarea între Parlamentul European și Curtea de Justiție de la Luxemburg. Pentru că apar multe cazuri de proastă administrare care se repetă și în aceste cazuri Um, există hotărâri și recomandări care uh, apoi trebuie să fie aprobate de către ombudsman. Apoi, în sfârșit, o serie de acțiuni uh, ale ombudsmanului modificate, îmbunătățite. În sfârșit, e vorba de um, folosirea articolelor 226 și 228 a propriului me mecanism de eh, revizuire a funcționării eh, mediatorului european. Ehm, și, bineînțeles, în ceea ce privește procedurile de nerespectare a dreptului european comunitar. Există cazuri în care ombudsmanul poate să aducă elemente absolut eh, substanțiale în aceste cazuri. Apoi, e vorba de reducerea duratei anchetelor ombudsmanului. Astăzi avem o medie de un an și o lună, însă de, în practică avem, ajungem până la un an jumate. Trebuie să reducem această perioadă. De asemenea, ombudsmanul trebuie să dezvolte în mod sistematic o monitorizare a celor remarci critice pentru ca să se existe oarecare presiune asupra uh, instituțiilor, agențiilor care se fac vinovate de proastă administrare. În sfârșit, ombudsmanul trebuie să aibă uh, proceduri uh, mai simplificate de gestionare acestor ca, ca, cazuri și uh, plângeri și să fie bazată pe consens. Mă refer la situația din țara mea, pentru că de multe ori apar plângeri legate tocmai de felul în care sunt abordate aceste cazuri și dosare. Mulțumesc foarte mult! și uh, vă răspund cu plăcere întrebărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc. Grazie. Allora apriamo il dibattito. Mulțumesc și acum uh, deschid dezbaterea și dau cuvântul doamnei Gruni. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, salut pe domnul Monet. Ne-ați dat multe informații. Eu aș fi vrut să vă referit la prioritatea pentru activitatea dumneavoastră, pentru viitorul mandat, dacă există o prioritate, la îmbunătățirile care pot fi aduse funcției mediatorului european și dacă e nevoie de o schimbare a statutului a mediatorului, a ombudsmanului, la care trebuie să se gândească instituțiile europene pentru a îmbunătăți serviciul în slujba cetățenilor, ținând cont de problemele specifice ale acestora, de responsabilitățile lor așa cum sunt definite în tratat, fără a vorbi de persoana actuală a ombudsmanului, care sunt lacunele, aș vrea să știu, pe care le-ați putut observa în uh, funcționarea instituției ombudsmanului. Deci, concret, cum veți pune în aplicare proiectele dumneavoastră? Că e dificil de făcut totul, deci dacă concret puteți să ne dați niște informații, cooperarea cu Comisia Peti- de Petiții, dacă ați putea să ne vorbiți concret de cum credeți că se va desfășura aceasta și cum intenționa să cooperați cu celelalte instituții europene. Mulțumesc! Grație! Nu... Mulțumesc, domnul Boștinaru, acum. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule Monet, Comisia pentru Petiție a notat cu îngrijorare că în 2008 36% din plângeri au avut legătură cu lipsa de transparență inclusiv lipsa de informații, refuzul de a acorda informații sau refuzul de a pune la dispoziție documente. Cum uh, doriți să schimbați situația pentru a spori încrederea cetățenilor? Ce propunere aveți în acest sens? Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Doamna Hankis. Kish. Mulțumesc. Eh, Engedje meg néhány nagyon rövid kérdést. Domnule Monet, aș dori să pun câteva întrebări subcinte legate de cele spuse de dumneavoastră uh, când ați referit foarte convingător la faptul că unul din obiectivele dumneavoastră este de a îmbunătăți imaginea ombudsmanului și biroului acestuia. Noi suntem aici în slujba cetățenilor noștri și știm că nu avem totdeauna o imagine perfectă, așa că v-aș întreba ce garanții uh, puteți să da dumneavoastră care să ne asigure că uh, nu veți acorda prioritate unei anumite categorii de încălcare a drepturilor în detrimentul altora, că veți asigura o, o, o, o imparțialitate, că nimeni nu va avea uh, impresia că problemele lui sunt lăsate pe plan secund. Uh, în al doilea rând, vreau să vă întreb, ați menționat dumneavoastră hogy az olyan eseteket... Uh, dinamismul. Credeți că sunt, veți avea o poziție îndeajuns de puternică? pentru a vă asigura că puteți examina în detaliu problemele care ar putea fi legate de corupție. Chiar dacă ca aceste cazuri de corupție apar la, cele, la cel mai înalt nivel de guvern. Și vreau să vă mai întreb ceva în legătură cu problemele libertății, securității. Chiar dacă acestea nu sunt contradictorii, câteodată funcționează în paralel. Există statistici care se referă la faptul că în activitatea de luptă împotriva terorismului sau, sau de poliție sunt uh, încălcate drepturile personale. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți, grijulii, pentru că, uh, sigur, lupta împotriva terorismului e foarte importantă, dar nu trebuie desfășurată cu încălcarea drepturilor omului. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți în acest sens. Și în al patrulea rând, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, vor exista noi uh, forme de petiții, referendumuri. Și în al cincilea rând, ce credeți de încălcările colective ale drepturilor minorităților naționale? De exemplu, în Slovacia, maghiarii nu își pot utiliza limba maternă pentru că aparțin unei minorități. Ce soluții aveți în, acest, în această zonă a drepturilor minorităților? Grație. Mulțumesc. Doamna Paradele, acum. Uh, microfonul este închis. Πολύ, κύριε Μωρέτη, για την πολύ δυναμική παρουσίαση. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnului Monet pentru o prezentare dinamică a modului în care domnia sa vede rolul ombudsmanului european. Întrebarea mea ar fi una foarte simplă, ce anume, cum credeți că veți putea reduce timpul în care sunt analizate uh, plângerile cetățenilor? Pentru că ne-ați vorbit de reducerea duratei analizei uh, petițiilor, plângerilor. Deci cum veți realiza asta în practică? Onorevole Harkin. Szó, Harkin. Thank you, Madam Chair, and good afternoon. Mulțumesc, doamnă președinte, și bună seara, domnule Monet. Vă mulțumesc foarte mult pentru discursul și prezentarea noastră succintă și foarte limpede. Vreau să vă pun câteva întrebări scurte și la obiect care țin de unele exemple legate de chestiunile la care v-ați referit. Ați vorbit despre Uh, trecerea la noi provocări. Ați putea să ne dați unele exemple aici, vă rog frumos. În al doilea rând, v-ați referit în prezentarea dumneavoastră la diferențele între uh, sistemul juridic uh, um, european de pe continent și sistemul juridic anglosaxon. Dați-ne și aici niște exemple, vă rog. Ați spus și că legea trebuie să fie tot timpul în slujba cetățenilor Vă gândiți la ceva anume aici, la o anume legislație europeană care credeți că ar putea sluji mai bine cetățenilor și care ar fi rolul dumneavoastră aici pentru a va asigura că această legislație este aplicată. Apoi, în ceea ce privește administrația defectuoasă și modul în care ați dori să lărgiți definiția acestui concept, nu prea au înțeles foarte bine, așa că v-aș ruga să repetați această chestiune. Și în ceea ce privește nevoia de a avea sinergii sporite între Ombudsmanul European și Comisia PETI, în ceea ce privește uh, anchetarea, o anchetare comună a unor chestiuni și dacă ați avea niște detalii aici, aș dori să mi le dați, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Doamna Auken, mulțumesc foarte mult. Um, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru atitudinea dumneavoastră de deschidere foarte promițătoare. Ați spus că veți îmbunătăți monitorizarea procedurii privind încălcarea și că veți avea această competență în ceea ce privește procedura, bineînțeles, și în ceea ce privește deciziile comisiei și acțiunile sale în acest domeniu. Ați putea să ne explicați, vă rog, cum veți monitoriza deciziile comisiei, cum veți face acest lucru uh, privind conținutul lor și în al doilea rând, ne-ați spus că nu de că doar de câteva ori s-au folosit membrii Parlamentului European de acțiunea în fața ombudsmanului. Credeți că ar fi trebuit să facem acest lucru în alte instanțe? Poate ar fi, ne-ar fi, ne fi putut desfășura mai bine activitatea? Uh, pentru că, bineînțeles, noi avem acest uh, drept și ar fi interesant, nu înțelegem exact, poate ne, ne învinuiți de ceva, poate că am trecut cu vederea niște lucruri. Sunt uh, foarte curioasă să aflu unde nu ne-am făcut treaba. Mulțumesc. Uh, acum are cuvântul uh, domnul Salavrancos. Mulțumesc foarte mult. Ați vorbit uh, de un echilibru al relației între ombudsman și Comisia PETI. Aș dori să vă întreb dacă, pe plan instituțional, considerați că există anumite tensiuni care ar putea cauza probleme în ceea ce privește activitatea ombudsmanului european. Dau din nou cuvânt domnului Monet. Mi s-au adresat foarte multe întrebări, doamnă președinte, și o să încerc să nu omit niciuna dintre ele. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările, doamnă, doamnă Gruni. m-ați rugat să aleg o prioritate la momentul potrivit se întâmplă acest lucru. E foarte greu, fiindcă există multe priorități, nu au, sunt toate la același nivel, dar pentru mine uh, nu sunt puține prioritățile. Dacă ar trebui să aleg o prioritate, cred că dreptul cetățenilor de a face apel la ombudsmanul european și la o încadrare foarte bună a acestui drept pentru a nu exista rebuturi și să nu uităm că ombudsmanul european există de 14 ani și în această perioadă am asistat la un număr crescând de plângeri, dar care rămâne, prin comparație cu nivelul național, totuși foarte scăzut și asta la nivel absolut, când analizăm aceste plângeri, bine, plângerile admisi, care pot fi admise și care țin de competența mediatorului european, aici ajungem la o cifră atât de mică încât cred că niciun ombudsman la nivel național nu ar putea să, să apere această poziție. La nivel european, La nivel european, lucrurile s-au diferit pentru că cetățenii care intră în contact cu ombudsmanul european nu reprezintă majoritatea, bineînțeles, și uh, noi trebuie să reducem numărul plângerilor, bineînțeles că altfel am, am avea număr uh, uh, extraordinar, dar uh, în ceea ce privește plângerile pentru care uh, pentru că ombudsmanul este competent, ne confruntăm cu oarecare problemă, mai ales că, după cum știți, ă, fondurile alocate ombudsmanului sunt criticate adesea și aici ă, s-ar putea să avem așa un calcul simplu, dar pervers, care ar, ă, ne-ar face să ajungem la concluzia că soluționarea unei plângeri ne costă, costă cetățeanul mult mai mult Uh, acum în această situație. Acest calcul uh, există, chiar dacă este, v-am spus, un calcul pervers, dar iată, sunt de părere că din mai multe motive și, bineînțeles, primul este că trebuie să se facă cunoscute drepturile cetățenilor, aceasta este una dintre temeliile uh, democrației, trebuie ca dreptul la recurs la ombudsmanul european să se facă cunoscut și uh, acest lucru pentru a permite o acțiune mai bine țintită și pentru a, pentru a evita plângeri care nu, nu pot fi admise și care n-ar fi trebuit să fie uh, înaintate oricum. Nu cred că e nevoie de o modificare la, în ceea ce privește statutul uh, mediatorului european. Când am mai candidat o dată la această funcție acum șapte ani, am cerut o revizuire a statutului din uh, trei motive fundamentale. Și cu bucurie constat acum, uh, și asta pentru binele instituțiilor și cetățenilor europeni, că două din aceste, aceste motive, aceste modificări au fost introduse în noul statut. Iată, aș dori, aș dori să felicit uh, Parlamentul și o uh, mediatorul european la sfârșit de mandat Um, fac, fac referire aici la articolul 4 care permite mediatorului european să cunosc informațiile de la articolul 9 al regulamentului, asta pentru a le putea judeca, nu pentru a le trimite, a transmite mai departe. După mine, această practică care se, se face în, care se exercită în multe țări este foarte valoroasă și ne permite să asigurăm încrederea cetățenilor în momentul în care le spunem că o informație este confidențială și dat fiind confidențialitatea acesteia nu pot să vă furnizez, nu este vorba de administrație defectoasă, dar în momentul în care uh, mediatorul european uh, garantează acest lucru, el va putea spune în mod obiectiv uh, cum stau lucrurile și constatăm că în țările în care avem acest secret împărțit, încrederea cetățenilor în instituțiile europene este crescută. Când am fost candidat ultima oară, am, mai, aș mai, aș, am făcut o sugestie care nu mai este de actualitate acum, pentru că uh, Parlamentul European uh, a hotărât că nu este o idee bună ca mediatorul european uh, să fie competent, așa cum se întâmplă și pentru autoritatea de protecție a datelor, să poată face apel la Curtea Europeană de Justiție direct în momentul în care persista o, această administrație defectuoasă. De la, de la tratatul de la uh, Nisa, tratat, Parlamentul European are dreptul de uh, a uh, face apel la Curtea Europeană de Justiție și uh, Parlamentul European uh, ar putea, dacă dorește, să uh, facă apel la Curtea Europeană de Justiție. Mă întrebați cum uh, să, cum să <laughs> voi pune în aplicare un program ambițios, uriaș. Într-adevăr, eu iubesc acest post și cred că cetățenii europeni au dreptul la un mediator european cât mai performant cu putință și această, această funcție a evoluat în, în existența sa de cei 14 ani cât de mult cu putință. Cum voi pune în aplicare programul meu, o să am la dispoziție 5 ani dacă îmi încredințează Parlamentul European această misiune și cred că voi putea face acest lucru, acest lucru în două feluri. În um, primul rând, cu cei peste 500 de colaboratori ai eh, mediatorilor euro europeni, voi reuși să mă folosesc de talentul fiecarei persoane și nu vreau să flatez pe nimeni pentru că vreau să vă spun că am urmărit activitatea multor persoane și uh, pe parcursul anilor și am fost uh, uluit uh, de calitatea muncii uh, acestor persoane, muncă de echipă. În al doilea rând, nu putem pune în aplicare, nu putem aplica un astfel de program fără să reușim să creăm o sinergie, o, o dorință de cooperare și de îmbunătățire din partea instituțiilor europene și a agențiilor, europe, agențiilor europene. Și aici cred că trebuie să stabilim cât mai multe contacte și să dăm dată de convingere. În momentul în care s-a creat uh, mediatorul federal în Belgia, am, uh, am a fost o am tulburat apele, dar uh, dacă explicăm că acest mediator european nu are neapărat rol de control, ci rol de, de, de oferire de ajutor către o mai bună administrație, cred că atunci avem o situație în care ambele părți au de câștigat și se va putea pune în aplicare, pentru că până la urmă cooperarea asta la baza uh, oricărei activități a mediatorului european, uh, uh, pe de o parte, și a instituțiilor europene pe de altă parte. În ceea ce privește cooperarea cu, cu Comisia PETI, o să răspund puțin mai târziu, pentru că mai multe persoane au, uh, au adresat această întrebare. Deci, iată, cred că am răspuns la, uh, la întrebarea privind cooperarea cu celelalte instituții. Cred că joacă un rol crucial în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui program. Mr. Bostinaru. Domnule Boștinaru, știu că ați spus întrebarea în limba engleză, dacă nu mă șele. Domnule Boștinaru, într-adevăr, 36 din toate plângerile vizează lipsa de transparență, refuzul de a da acces la date și documente. Este un proces fo- procent foarte mare. Însă dacă ne uităm la nivel național ce se întâmplă cu omologii din, din, de la nivel național, acest procentaj de 36% este într-adevăr foarte ridicat. Este îngrijorător și cel puțin un semnal care ne arată că ombudsmanul european trebuie să facă ceea ce s-a făcut în anumite locuri și anume să se bată pentru mai multă transparență. Acest uh, noul tratat favorizează foarte mult această transparență sporită, inclusiv regulamentul 1049. Și iată, unul dintre, dintre soluțiile și căile de atac pentru oamenii care nu uh, au câștig de cauză la tribunal, deci Curtea de Justiție sau Ombudsmanul European. Iată, e ceva extraordinar, un progres remarcabil. Deci, o mai mare transparență pentru cetățeni și acest lucru trebuie să fie respectat și implementat. Cum poate fi crescută această transparență? Cum poate fi redus procentul de plângeri care vizează lista de transparență și care sunt adresate mediatorului? În primul rând, prin cooperare și prin sensibilizare, conștientizare, cooperarea între instituții. Trebuie să insistăm asupra faptului că este atât de importantă această cooperare. Nu este din întâmplare, nu din întâmplare se pune prin noul tratat această cooperare în inima sau în centrul intențiilor uh, europene. S-au auzit anumite ecouri negative în presă legate de distanța între cetățeni și Europa și lipsa de transparență este tocmai motivul acestei lipse de încredere. Cum putem să uh, rezolvăm această problemă, astfel încât toate, toți funcționarii europeni, toate serviciile europene, europene să devină conștiente de această problematică. Prin formare, prin formare permanentă, prin uh, aducerea în discuție în permanență acestui aspect, prin conștientizare, prin sensibilizarea acestor funcționari uh, care să înțeleagă că se află în slujba cetățenilor și nu a anumitor instituții și agenții. Uh, și că trebuie să facă așa cum spun tratatele. Și iată, conștientizarea rolului uh, acest, uh, uh, conștientizarea rolului pe care îl are Serviciul de Funcționariat European este uh, foarte importantă. Atât în Uniunea Europeană, dar și în afara acesteia. Pentru că cred că această prioritate nu este suficient de larg împărtășită. Lucrurile cu siguranță s-au îmbunătățit, însă mai sunt multe de făcut. Și al doilea element, cooperarea. Cum? Tocmai prin conlucrarea, cooperarea, cum a spus și doamnei Gruni, prin cooperarea între diferitele agenții și organisme. Am vorbit cu uh, un reprezentant al BEI, care știți că um, are un memorandum de înțelegere cu ombudsman european pentru a primi plângeri, vizând BEI, Banca Europeană de Investiții. Și am văzut foarte clar că în cazul acestei instituții, ca și în alte eh, cazuri, de alte instituții, trebuie să se pună această deschidere și transparență în centrul uh, activităților. Deci, sensibilizare și transparență. Întotdeauna cât mai multă transparență some legal constraints or Domnul Boștinaru, e vorba de reguli uh, sau uh, legislație obligatorie care ar putea fi sancționată de autorități? Despre asta vorbiți? Yes, Mrs. Um... Da. Pentru doamna Hankis răspund acum. Doamna Hankis, ați pus o întrebare legată de imagine. Nu. E vorba de a intensifica profilul sau imaginea um, persoanei mediatorului, ci a se pune mai mult în valoare uh, drepturile cetățenilor. Aceasta trebuie să fie adevărata campanie de informare care trebuie să fie dusă să fie cunoscute mult mai bine aceste, între, aceste drepturi. Cred că ați spus o întrebare foarte interesantă și pentru mine crucială. Cum să ne asigurăm de drepturi egale? Acesta se găsește în centrul atenției oricărui uh, ombudsman, fie el european sau național-regional. E vorba de respectarea în mod echitabil a drepturilor tuturor cetățenilor și, știți, sunt jurist și am uh, studiat foarte mult și publicat pe tema echității. Uh, și aici intervine o, o diferență între, între dreptul uh, dre, britanic și cel comunitar. Dar, în fine, aici apare problema echității, solidarității. Și această problematică m-a ghidat, dacă doriți, în practica mea de ombudsman timp de 9 ani. În cadrul serviciului public, nu putem să ne facem datoria ca funcționari dacă nu ne asigurăm încă de la bun început de respectarea egalității și echității. Nu am aici timp să dezvolt această noțiune, acest concept de echitate, care pe mine mă interesează foarte mult, la care țin foarte mult, este un element absolut esențial în definirea serviciului public. Și uh, trebuie ca administrația să fie conștientă de acest lucru. N-am vorbit până acum de lupta împotriva corupției, care se regăsește și ea în centrul atenției și misiunii uh, ombudsmanului, dar și al altor agenții, cum ar fi OLAF. Sunt foarte bucuros să spun, și aici mă refer și la ce a spus doamna Gruni, sunt foarte bucuros că noul statut al ombudsmanului îi conferă dreptul să uh, facă să, să dovedească că un funcționar uh, dacă se face vinovat de corupție, uh, deci este identificat acest funcționar prin intermediul ombudsmanului. Cred că uh, situațiile uneori sunt chiar grave și e suficient să aveți un măr putred într-un coș de mere un funcționar corupt într-o sută de mii de funcționari onești și toată încrederea în europeană se spulberă. Din cauza unui singur caz, iată de ce trebuie să fim foarte atenți, vigilenți când vine vorba de corupție. E vorba de a controla uh, lipsa corupției, uh, acest lucru se întâmplă a posteriori, însă trainingul este ceva preventiv, formarea. Trebuie să fim uh, foarte clari, uh, funcționarii europeni trebuie să fie conștienți de ce responsabilitate au și de faptul că nu trebuie, bineînțeles, să fie supuși corupției. Libertate și securitate, două chestiuni pe care le-ați evocat aici uh, și nu sunt incompatibile, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Însă, uneori, pot să apară contradicții uh, în mintea unor funcționari sau unor, funcțio- unor agenți de poluție care ar putea să acționeze în detrimentul unuia sau altuia dintre aceste elemente ale ecuației libertate și securitate. Iată de ce uh, libertatea și securitatea Uh, sunt uh, și ele în centrul atenției ombudsmanului, pentru că acesta trebuie să vegheze ca securitatea să fie uh, asigurată, dar libertatea să nu sufere. Cred că este vorba de o provocare care a apărut de sute de ani și care va continua în sistemele noastre politici la nivel național, regional, european. Și noi am creat instituții care sunt deosebit de vigilente și tocmai uh, politicienii europeni sunt tot timpul supuși unei presiuni de a nu uh, sacrifica prea mult uh, securitatea sau libertatea după caz. În sfârșit, ați subliniat încolcarea drepturilor minorităților și înțeleg că sunteți foarte sensibilă să nu zic îngrijorată, în ceea ce privește aceste respectarea drepturilor minorităților. Eu știu ce se întâmplă în țara mea, în Belgia, unde există foarte multe minorități. Uh, trei uh, minorități și totdeauna situația este clară. Cunosc multe despre acest subiect și sunt foarte angajat în acest sens. În timp de 9 ani am fost întotdeauna foarte atent ca să fie respectate minoritățile. Dar, bineînțeles, există minorități cum ar fi uh, persoane cu dizabilități sau minorități rațiale sau de gen, minorități lingvistice. Iată, uh, lucruri care m-au preocupat timp de 9 ani și aș dori ca și la nivel european să continui să fiu activ pe acest uh, teren. Președinta, da, îmi cer scuze, dar ar trebui să vă grăbiți să terminați pentru că am depășit deja timpul. Da, mulțumesc, doamna Paradeli. Cum să accelerăm procesul anchetelor și mă bucur că mi-ați adresat această întrebare. <clears throat> pentru că nu vreau să vorbesc aici numai de niște idei frumoase și fără nimic concret. În primul rând recunosc că, după cum am spus înainte, că acest lucru s-a dovedit deja că am ajuns la durata medie de 12 luni, acum e 13 luni, se va ajunge la 12. 12 luni, de, de altfel e durata prevăzută în articolul 226 și 228 de funcționarea Comisiei Europene și de asemenea și la nivel național 12 luni e un termen rezonabil. Dar acum cum să ajungem la aceste 12 luni? La asta m-am referit în, ultimul, în ultima parte a intervenției mele. Deci prin utilizarea based solution and simplified handling procedure. Where is the link? Utilizarea accentuată sporită a consensului. Uh, și eu am uh, procedat așa în Belgia. Prin o atitudine mai flexibilă. Astfel câștigăm, putem câștiga mult timp în care, împreună cu personalul avut la dispoziție, poți să te dedici uh, mai mult și mai bine anchetei. Deci e important să, vezi, să identifici exact uh, cum, uh, se pot, cum pot fi analizate mai flexibil, cât mai flexibil aceste plângeri, pentru a câștiga cât mai mult timp. Așa am procedat eu în țara mea și așa cred că poate fi procedat și la nivel european. Doamna Auken. Nu, doamna Harkin. Mă scuzați, doamna Auken, vă voi răspunde și dumneavoastră. Mă scuzați că am pronunțat greșit, doamna Harkin. Mi-ați adresat uh, multe întrebări. Nu știu dacă am înțeles bine pe prima, e vorba de dreptul clasic și de noile provocări. Atunci, permiteți-mi să trec direct la cea de-a doua. Europe is based in two main legal systems. Sigur, în Europa sunt două sisteme de drept uh, principale, mm, cel continental și cel anglosaxon. Și cel continental. cred că acestea sunt complementare, după cum am spus adineauri. În Belgia am aplicat uh, sistemul anglosaxon și vă pot asigura că a fost dificil să conving Parlamentul și politicienii sau oamenii de știință că trebuie introduse elemente în dreptul anglosaxon, în dreptul național belgian dar eu am considerat că ar fi foarte util să facem acest lucru. De aceea eu cred în complementaritate, complementaritatea acestor două sisteme de drept și câteodată am impresia că trebuie să acordăm mai mult spațiu acestor două sisteme atunci când rezolvăm unele plângeri. Și și din păcate n-am timpul să intru în detalii, dar o să vă spun că în Europa e a treia generație de ombudsman acum, a fost generația din anii 70, a fost prima generație din țările scandinave. apoi după dictatori, după prăbușirea dictatorilor în țările de la Mediterană și apoi după căderea zidului de Berlinului. Toate aceste generații au avut priorități diferite, diverse moduri de a acționa, dar sunt, reprezintă o experiență foarte utilă și din nou și aici se aplică principiul complementarității. Eu, eu voi fi un ombudsman pentru întreaga Europa, unde două sisteme de drept majore uh, conviețuiesc și sigur că voi acționa conform principiului complementarității. Definiția mea de a administrației defectuoase. Când primul ombudsman a propus Parlamentului în nu mai știam aici undeva a scris cred că 97 sau 96 a propus definirea administrației defectuoase, a spus că aceasta ar trebui să însemne încălcarea unei reguli sau principiu cu caracter obligatoriu. Și încă de acum 14 ani nu am fost de acord cu domnia sa și am scris că nu, ar trebui o definiție mai largă. Aceasta ar trebui să se refere la încălcarea unei reguli, nu neapărat cu caracter obligatoriu, a unui principiu, imediat, chiar dacă nu are caracter obligatoriu. Asta nu înseamnă că administrația defectuoasă înseamnă ilegalitate, neapărat. Nu întotdeauna lucrurile stau așa. De aceea trebuie să avem un concept mai cuprinzător, o definiție mai cuprinzătoare. Și acum Aș răspunde la întrebarea privind cooperarea între Comisia de Petiții și Ombudsmanul European. Make it very clear. I think because I've... Vreau să spun lucrurilor pe nume. M-am referit la instituția acest, uh, istoria acestei instituții încă de la începutul. Cred că cooperarea între Ombudsmanul European, așa cum s-a întâmplat de-a lungul timpului și a făcut și domnul Diamanduros și Comisia dumneavoastră, a fost una excelentă și s-a îmbunătățit uh, de la an la an Nu, acum nu vreau să critic nimic, din contră. Country. Uh, Cred că lucrurile se petrec mai bine decât în multe țări, deci la nivel național ar putea fi chiar un exemplu de urmat în unele state membre. Dar ce am spus eu, și de altfel am văzut, doamna Palea că și dumneavoastră a spus același lucru, că în cazurile de suprapunere între activitatea ombudsmanului și comisia dumneavoastră, am putea coopera mai mult și mai bine pentru a, tocmai a evita aceste situații și cred că am putea să găsim din ce în ce mai mult dosare sau probleme, plângeri în care să există o competență colectivă și că ar trebui să facem mult mai multe schimburi de informații. când ne ocupăm de aceleași probleme. Mrs. Auken, sorry. Și acum, doamna, întrebarea doamnei Auken. Și a fost o întrebare foarte importantă de altfel, eh, cu, de natură juridică. Și vreau să vă spun că Ombudsmanul European are dreptul să evalueze modul în care Comisia Europeană a utilizat articolul 226 și 228. Prin asta nu vreau să... Sigur, a spus că nu numai din punct de vedere procedural, ci și pe fond. Ombudsmanul poate evalua această, această activitate și eventual cazurile în care Comisia nu își utilizează competențele conferite de aceste articole. Dar nu spuneam că ombudsmanul ar trebui să controleze dacă Comisia Europeană utilizează aceste competențe conferite de articolele 226 și 228 și memorandumul de înțelegere între Ombudsmanul European și Comisia de Europeană, privind articolele 226 și 228, spune foarte clar că Comisia Europeană are puterea discreționară de a utiliza sau nu puterile conferite prin 226. Putere care poate fi criticată, dar a fost aprobată de Curtea Europeană de Justiție. Și lucrurile trebuie să rămână așa. Ce spun eu este că Sigur, și până acum s-a acționat ca tare. Dacă citiți rapoartele ombudsmanului, vedeți că e competent și pe fond, se evalueze și pe fond mm, aplicarea prevederilor articolului 226 și e foarte simplu. Nu? Ombudsmanul, de exemplu, poate să spună că Comisia nu a acționat rezonabil în utilizarea sau neutilizarea puterilor conferite de 226. Și aici e vorba de un principiu fundamental, principiul caracterului rezonabil, cunoscut bine în Belgia. Un, o instituție care are, conform unei legi, dreptul de a utiliza o putere, trebuie să o utilizeze în mod rezonabil, că nu înseamnă că poate să o folosească discreționar lucru confirmat în jurisprudența națională și internațională că modul în care mm, organismele publice își utilizează puterea trebuie să aibă un caracter rezonabil. Și sigur că și ombudsmanul poate face acest lucru tocmai pentru a evalua dacă articolele 226 și 228 au fost utilizate corespunzător. Deci nu, nu e vorba numai dacă ați răspuns rep, rapid sau nu, ci nu doar în ce, este, în ce privește uh, caracterul administrativ, ci și în legătură cu modul în care comisia a acționat, dacă a acționat în mod rezonabil sau nu. Domnul Salavracos, uh, din păcate, a părăsit sala, dar trebuie să răspund întrebării și cred că deja am făcut-o, spunând că eu nu cred că există vreo tensiune între comisia dumneavoastră, doamna președinte, și o, instituția ombudsmanului european. Și cred că de 14 ani lucrurile au stat uh, tot așa. Noi, din potrivă, trebuie să ne sporim cooperarea. Mulțumesc, președinta, da, mulțumesc. Cred că putem acum să trecem la procedura cash de ai, dar uh, foarte rapid, uh, pentru că doar doar un coleg a, dorit, a cerut să ia cuvântul pentru un minut și apoi pentru răspuns un alt minut. Vă rog. Houden, eh, als ik de heer Monet zo hoor, dan heb ik... Mulțumesc, eh, doamna președinte. Foarte pe scurt, când eh, l-am auzit pe domnul Monet, și aici vorbesc neerlandeză pentru că mă pot înțelege perfect, am impresia că are un program de tip Obama, deci mă întreb cum o să conlucrăm. Dacă dumneavoastră sunteți la Strasburg, într-o izolare splendidă și Eh, la Bruxelles aveți o poziție mai puternică. Eu am lucrat în cabinetul domnului comisar Calas pentru administrație, m-am ocupat de administrație, am lucrat cu mediatorul european și am încercat de multe ori să găsim soluția amiabilă. De multe ori a fost de acord cu mediatorul, cu ombudsmanul, dar serviciul juridic al comisiei spunea nu se poate ajunge la o soluție amiabilă, din un motiv sau altul. Și până la urmă se comporta cum se comportă Vaticanul ca să-și păstreze privilegiile. Deci a spune că sunteți o instituție foarte puternică și e dificil de reformat. Și când vorbiți noastră de o reformă venită din exterior, mi se pare foarte complicat. Întrebarea concretă ar fi cum, ce rol credeți că veți juca față de mass media? Ați spus că veți fi foarte prezent în mass media, pentru că cetățenii nu știu exact ce face uh, ombudsmanul, veți avea o atitudine energică, sigur, dar în activitatea de zi cu zi, cum, trans- cum veți transmite mesajele în mass media ca cetățeanul să aibă imagine imagine mai bună a ombudsmanului. Mulțumesc și dacă veți fi ales, vă urez succes în, reform, în reformele acestea de tip Obama pe care le anunțați. Președinte, da, domnul Iar, domnul Iar a cerut cuvântul, îmi pare nu-l văzusem. Uh, die, die Frage, uh... Mulțumesc, doamna președintă. Sigur, a, voi pune o întrebare cumva înrudită cu cea precedentă, cred că atunci când cetățenii au impresia că ombudsmanul îi poate într-adevăr uh, uh, uh, ajuta, că cineva îi ia în serios, sigur că numărul de plângeri va crește. Bine, câteodată, da, cetățenii pot spune, da, păi toate acestea durează prea mult și nu are sens să mă adresez ombudsmanului, dar uh, dumneavoastră a spus că e important exact acest lucru, ca durata uh, să nu fie prea îndelungată și ca cetățeanul să se simtă într-adevăr luat în serios. E bine, întrebarea ar fi următoarea. Credeți că pe plan legislativ trebuie modificate lucrurile pentru mai multă celeritate și aveți nevoie de ajutorul Parlamentului pentru a face acest lucru? Pentru că și noi avem ca obiectiv să reducem cât mai mult timpii procedurali. Sigur, și timpii de analiză a, a petițiilor este esențial pentru noi, dar cetățenii au dreptul la un răspuns și un răspuns responsabil într-un termen rezonabil. Asta a fost întrebarea. Mulțumesc, spune doamna președintă, și acum are cuvântul domnul Monet pentru un răspuns. Bedankt voor eh, uw vraag. Uh, Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările adresate. Uh, se pare că programul meu este deja prea ambițios, dar eu cred că e nevoie de ambiție pe acest post. Așa cum am spus, uh, de ani de zile lucrez cu diverse instituții europene în linia mea de activitate și știu uh, cât de ce, ce rol important uh, știu cât de mult rezistă reforme aceste instituții europene și știu că mai ales la nivel european, de multe ori uh, funcționarii europeni, instituțiile europene nu sunt uh, pentru modificările aduse modului de funcționare. E adevărat, dar um, toate acestea sunt uh, realități ale instituțiilor, iar la nivel național lucrurile se desfășoară ca întotdeauna. Ombudsmanii trebuie să ceară în continuare mai multă schimbare, mai multă transparență, să lupte pentru aceleași idealuri. În uh, ultimii 9 ani, acest, uh, acestea au fost idealurile mele. Nu o să reușesc să rezolv totul de pe o zi pe alta și am înțeles, din am învățat din experiență că trebuie să fii perseverent, fiindcă doar așa putem uh, obține schimbări pe termen mediu sau lung și numai așa ne putem atinge obiectivele. Așa cum spuneam, aceste lucruri nu se pot întâmpla peste noapte. Mi s-a adresat o a doua întrebare, și anume cum cum, uh, care va fi relația mea cu mijloacele de comunicare, cu mass media. Eu um, urmez exemplul uh, mai multor țări, Austria, Belgia, Olanda, unde mediatorul european, ombudsmanul european, are acorduri foarte clare cu mass media pentru a, a își face, a da dovadă mai multă transparență și a-și face uh, Uh, publică activitatea sa. Eu nu o să organizez zilnic conferințe de presă, bineînțeles, uh, nu-mi doresc acest lucru, ci doresc să se instituționalizeze un program, programe uh, prin care ombudsmanul să se bucure de mai multă vizibilitate în mass media și acest lucru se întâmplă deja în unele țări. Uh, îmi pare rău că nu am prea mult timp la dispoziție, n-am decât 30 de secunde la dispoziție. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră, vreau să vă spun. Ar putea să fie foarte greu să creăm o perspectivă în momentul în care uh, aceste perspective nu sunt respectate. Eu, ca mediator în, Belgi- în Belgia, mi-am dat seama că până la urmă nimeni nu e perfect și uh, adesea lucrurile pot fi dificile. Așa cum am spus, e nevoie să conlucrăm pentru a uh, pentru a-i face pe, tățe- pe cetățeni să fie mai conștient de drepturile pe care le au, dreptul de a apela la ombudsman și în același timp trebuie să desfășurăm programe pentru a ne asigura că cetățenii europeni nu fac apel la mediatorul european în chestiuni care nu țin de competențele acestuia, fiindcă altfel ne-am îngreuna activitatea. Trebuie să existe o cooperare, o coordonare. Aceste lucruri sunt cruciale. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Monet. Am încheiat audiera. Vă salutăm. Mai avem uh, câteva minute la dispoziție pentru a încheia reuniunea noastră. După cum știți, Comisia noastră nu are datoria și nici competența de a lua o hotărâre sau de a face o evaluare. Așadar, la încheierea acestui maraton, noi vom putea transmite președintelui Parlamentului procesul verbal al acestor audieri cu toate luările de cuvânt și tot ceea ce s-a spus în uh, cursul audierii celor trei candidați la funcția de ombudsman european. Dacă nimeni nu mai are nimic de spus, putem încheia reuniunea noastră luându-ne angajamentul că vom transmite președintele Parlamentului procesul